Urmează acum, pe ordinea de zi, declarații ale Consiliului și Comisiei cu privire la situația din Polonia. Doamnelor și domnilor, vreau să vă atrag atenția de pe acum că în această parte a dezbaterii nu va exista procedura intervențiilor spontane și nu voi permite cartonașe albastre. sehr geehrte wir lassen jetzt hier keine Geschäftsordnung. Bun, nu începem acum o dezbatere privind regulamentul de procedură, începem dezbaterea și faceți, puteți face eforturi câte doriți. În conferința președinților a fost decis acest lucru, s-a transmis tuturor grupurilor politice, deci știați și dumneavoastră. Stimată doamnă președinte, doamnă premier, și bine ați venit în Parlamentul European. Domnilor și domnilor, decizia cu privire la măsurile Comisiei va fi dezbătută. Decizia Comisiei a fost aceea de a iniția un dialog uh, în cadrul, în cadrul um, mecanismului pentru combaterea riscurilor sistemice la adresa statului de drept. Este o primă dezbatere de acest tip în Parlamentul European. E vorba de un instrument complet nou, o, această o astfel de procedură și o astfel de dezbatere nu au mai existat până acum. Acest uh, instrument uh, a fost uh, propus de Comisia Europeană în martie 2014. E um, un așa numit mecanism de alertă timpurie uh, atunci când se consideră că există riscuri la adresa statului de drept uh, Um, pentru a proteja modelul uh, democrației europene. De aceea această dezbatere este una centrală pentru proceduri ulterioare de acest tip. Vom uh, lucra foarte concentrat astăzi și vom da dovadă de respect unii față de alții. Încă o dată, bun venit, doamnă prim-ministru um, a Poloniei și vă mulțumesc pentru că ați fost dispusă să participați la această dezbatere. Trecem acum la dezbaterea în sine și, în primul rând, în numele Consiliului, pentru președinția în exercițiu a Consiliului, ministrul de externe, domnul Conders, ministrul de externe al Olandei. Uh, Mr. President, the... Mulțumesc, domnule președinte. Uniunea Europa Uniunea Europeană este o Uniune bazată pe valori comune. Tratatele Uniunii Europene sunt elocvente și clare. Articolul 3.2 spune care sunt valorile pe care se bazează această Uniune și reafirmă că aceste valori sunt comune tuturor statelor membre. Apartenența la Uniunea Europeană nu aduce doar beneficii, ci și responsabilități. Și printre cele mai importante din partea fiecărui stat membru este respectarea valorilor fundamentale ale UE și special statul de drept, democrația și drepturile fundamentale. E ceea ce ne face ca Uniune și ca state membre unici în lume. Aceste valori sunt împărtășite nu doar pentru că sunt scrise pe hârtie, ci pentru că au fost aduse la viață într-o societate pluralistă și deschisă în zecile de ani din urmă. Și adesea cu opoziție severă pentru că aceste valori sunt o garanție pentru libertatea cetățenilor noștri și pentru funcționarea democrațiilor noastre. Cu toate acestea, nici statul de drept, nici alte valori fundamentale nu pot fi uh, luate ca de la sine înțelese. Acest continent a trecut printre cele mai uh, îngrozitoare doctrine politice în istorie. Am învățat lecțiile trecutului și asta pe calea cea grea și de nenumărate ori am jurat că nu ne vom întoarce la cele zile negre, că vom construi o comunitate nouă în care pacea și libertatea vor dăinui. Vom avea oare succes? Secretul acestui succes este punerea democrației și a statului de drept pe primul loc. De aceea, astăzi e crucial să continuăm această luptă asigurând respectarea acestor valori trebuie să fie asigurată de guverne. Haideți să fim sinceri, nicio țară nu are monopolul asupra virtuției și niciunul nu are monopolul viciului. Fiecare avem deficiențe, dar puterea democrațiilor noastre e că putem identifica astfel de neajunsuri, să dezbatem despre ele, să le recunoaștem și mai apoi să le reparăm. Asta înseamnă democrație. Asta mai înseamnă că suntem gata să avem discuții deschise despre felul în care putem proteja cel mai bine valorile, mai ales în timp de schimbare. Dezbaterea de azi în care Consiliul, și vă mulțumesc că ați invitat Consiliul, a fost invitat să intervină, intervin urmare a măsurilor întreprinse de Comisie vis-a-vis -vis de nou alesul guvern. În special e vorba de uh, Curtea Constituțională și guvernanța mass mediei publice. Libertatea, pluralismul, mass media sunt elemente indispensabile pentru uh, asigurarea statului de drept în societatea democratică. Consiliul a repetat în repetate rânduri că pluralismul sunt, e o valoare fundamentală și un pilon al democrației. Transparența trebuie asigurată, impactul asupra opiniei publice și asupra participării cetățenilor în procesul de decizie este fundamentală. În mai multe ocazii, Consiliul a mai subliniat că independența uh, justiției este o, se regăsește în izvoarele constituționale ale Europei. Consiliul nu a discutat încă situația, dar aș vrea să spun câte ceva totuși despre Polonia. Nu multe țări au suferit în istoria europeană așa cum a suferit Polonia. Divizată, ocupată, răvășită. Dar spiritul polonez a dăinuit și chiar și în perioada sovietică și-a menținut identitatea, iar atunci când guvernul se afla în exil, uh, guvernul polonez în 1945 a ajutat la eliberarea țării mele și le sunt uh, recunoscător. Astăzi, în 2016, 11 ani după aderarea Poloniei la Uniunea Europeană, Polonia e în cercul marilor puteri. A reușit să arate că este o putere politică și economică și e un stat democratic cu instituții puternice. Poporul polonez a putut face acest lucru pentru că s-a bazat pe o tradiție una dintre cele mai timpurii uh, uh, tradiții constituționale. Vorbim de Constituția din 1791. Poporul polonez merită respect pentru tot ce au realizat și în lupta lor pentru suveranitate s-au aflat mereu în inima Europei. Președinția e recunoscătoare că poate participa la această dezbatere. Parlamentul a arătat întotdeauna dedicație față de protejarea statului de drept, a democrației și a drepturilor fundamentale în Uniune. Nu e niciun secret că țara mea, uh, Olanda, care găzduiește multe tribunale internaționale, consideră că drepturile fundamentale și statul de drept trebuiesc uh, încetățenite în legislația europeană. Împreună cu Germania, Finlanda și Danemarca am trimis o scrisoare uh, partenerilor noștri pentru a dezbate tocmai despre statul de drept. Dacă putem vorbi despre pescuit, despre finanțe, de ce să nu vorbim și despre drepturi fundamentale și statul de drept? E și motivul pentru care organizăm un seminar la Strasbourg pe 2 februarie în această direcție și sperăm uh, să beneficiem de mulți participanți. Doar cu două luni în urmă, Consiliului Consiliul și-a organizat prima ședință pe această temă a dialogului pe statul de drept. Următoarea va avea loc în mai. Potrivit rezultatelor din, de la seminarul din februarie, ne vom construi această întâlnire. Desigur, Consiliul nu acționează singur pe astfel de teme fundamentale. Din potrivă, Comisia joacă un rol vital în monitorizarea evoluțiilor în acest domeniu în întreaga Uniune în special ca gardian al tratatelor. Aș dori să subliniez și rolul jucat de Consiliul uh, Europei și Comisia de la Veneția. Ambele, în acord cu rolul lor, urmăresc evoluțiile și dezbaterea noastră de astăzi, sugerând ca această dezbatere să se deruleze în mod imparțial și într-un spirit de cooperare, așa încât progrese să se poată înregistra după o analiză temeinică a faptelor. Comisia ne va informa ce se va întâmpla um, mai apoi, odată ce uh, dialogul cu autoritățile poloneze va fi lansat potrivit deciziei Comisiei de săptămâna trecută. Doamna prim-ministru va putea să-și prezinte poziția și salut prezența ei aici pentru că va putea să contribuie la dialogul nostru democratic. Vă mulțumesc foarte mult! Mulțumim. Înainte să dau cuvântul domnului vicepreședinte al Comisiei, domnilor și domnilor uh, și stimați oaspeți din tribune, uh, sunteți bineveniți. Uh, sunt foarte mulți oameni care au venit astăzi aici. Vreau să vă rog să păstrați neutralitatea în tribune. Acum dau cuvântul domnului Timmermans din partea Comisiei. Domnule președinte al Parlamentului European, doamnă prim-ministru, domnule ministru, stimați eurodeputați, numele președintelui Juncker și numele colegilor mei din Comisie doresc să vă explic de ce Comisia a hotărât să evalueze evoluția recente din Polonia și cum dorim să avansăm într-un dialog constructiv bazat pe realități cu Polonia pentru a evita apariția unei amenințări sistemice la adresa statului de drept. Am început această evaluare conform cadrului privind statul de drept la sesizarea Tribunalului Constituțional din Polonia. E vorba de dispută în legătură cu numirea anumitor judecători din acest tribunal. În principiu, Tribunalul Constituțional ar, fi, ar trebui să rezolve această problemă, dar, având în vedere cum stau lucrurile, celelalte instituții ale statului polonez nu au respectat hotărârile Tribunalului Constituțional în această chestiune. Astfel a apărut incertitudine în legătură cu funcționarea Tribunalului Constituțional. În plus, Parlamentul polonez a hotărât să scurteze mandatul președintelui și vicepreședintelui tribunalului. Pe 28 decembrie anul trecut, o modificare la legea privind Tribunalul Constituțional a intrat în vigoare și astfel funcționarea Tribunalului Constituțional devine mai dificilă, considerabil mai dificilă, având în vedere poziția centrală a Tribunalului în cadrul sistemului judiciar din Polonia riscă să apară o amenințare sistemică la adresa statului de drept. Preocupările s-au fost exprimate și în legătură cu noua lege a mass-mediei. Statul de drept, așa cum este definit în cadrul privind statul de drept, are ca și condiții de bază respectarea drepturilor fundamentale. Libertatea presei și pluralismul mass media sunt strâns legate de drepturile fundamentale, mai ales cu libertatea de exprimare. De aceea, Comisia consideră că este necesar să se evalueze această lege din punctul de vedere al statului de drept. Uniunea Europeană este bazată pe un set comun de valori, valori exprimate de articolul 2 privind, din tratatul privind Uniunea Europeană. Printre acestea se uh, Uh, numără și respectarea statului de drept. Încrederea reciprocă în sistemele juridice depinde de încrederea că statul de drept este o realitate în toate statele membre. Când elementele care apără statul de drept în anumite state membre sunt amenințate, Uniunea Europeană trebuie să acționeze. Țin să observ de asemenea că Tribunalul Constituțional din Polonia are un rol cheie de jucat în a se asigura că reformele legislative uh, propuse în momentul de față în Polonia respectă Constituția. Și din acest motiv este esențial să se rezolve discuta actuală în legătură cu Tribunalul Constituțional urgent, pentru ca tribunalul să joace complet rolul în cadrul mecanismului național al statului de drept. Am scris autorităților poloneze de două ori pe aceste subiecte pe 23 și 30 decembrie anul trecut, dar Răspunsurile primite atunci nu au fost complete și suficiente um, pentru um, a ne îndepărta îngrijorările. E nevoie de o discuție structurată cu autoritățile poloneze. Trebuie să folosim cadrul statului de drept în mod deschis și constructiv, în spiritul cooperării și nu al confruntării. Și tocmai am primit acum o oră sau uh, Um, de puțin timp în orice caz, o altă scrisoare, răspuns la scrisoarea pe care am primit-o eu săptămâna trecută și o vom evalua în mod constructiv ca să înțelegem răspunsurile la întrebările pe care le-am trimis săptămâna trecută. Bineînțeles, nu pot să, com- să comende- comentez încă această scrisoare pe care abia am primit-o acum o oră. Doresc să subliniez mai întâi faptul că ne aflăm la începutul unui proces cadrul are o este de natură preventivă și începerea unei evaluări juridice nu înseamnă că în stadiul ulterioare se vor lua decizii. Acestea depind uh, de elementele factuale și răspunsurile vor stimula acest dialog și vor asigura un dialog constructiv cu guvernul polonez. Vom purta acest dialog în mod imparțial, bazat pe dovezi și în spiritul cooperării. Bineînțeles, Comisia respectă suveranitatea Republicii Poloneze și se achită de obligațiile sale în mod obiectiv și nepartizan, conform obligațiile impuse Comisiei de tratatele semnate și ratificate de state suverane, statele membre ale Uniunii Europene. În fine, ne vom face evaluarea strânsă cooperare cu Comisia de la Veneția a Consiliului Europei și mă bucur de acest lucru. La, mă bucur că la sugestia mea și guvernul polonez a cerut avizul Comisiei de la Veneția în legătură cu reforma Tribunalului Constituțional. Doresc să repet că în acest spirit am scris guvernului polonez săptămâna trecută și am impresia că Guvernul polonez a răspuns la scrisoarea noastră de săptămâna trecută în același spirit și vom analiza cu atenție răspunsul și vom continua apoi dialogul cu guvernul polonez pentru a rezolva, sper, problema cât de rapid. Mulțumesc, domnule președinte. Mulțumesc, domnule Timmermans. Are cuvântul acum doamna prim-ministru Poloniei, doamna Șidlu. Șanovni Stimate domnule președinte al Parlamentului European, domnule ministru, domnule vicepreședinte al Comisiei, doamnelor și domnilor, sunt recunoscătoare pentru această ocazie de a mă adresa Parlamentului European în problema situației din Polonia. Vă mulțumesc pentru invitație și mă aștept la o dezbatere de înaltă calitate. Este foarte important pentru mine să risipesc orice fel de îndoiel pe care le-ați putea avea la adresa schimbărilor pe care le introducem, introducem în Polonia. Aceste schimbări urmează unor alegeri de generale democratice care au avut loc în Polonia în octombrie 2015. Electoratul din țara mea a votat pentru schimbare. A votat uh, politicile partidului Lege și Justiție, partidul meu politic. Apreciez uh, ocazia de a mă adresa în numele guvernului uh, polonez acestei adunări și în numele poporului polonez care crede în egalitate, libertate și suveranitate. Acestea sunt valori pe care, pentru care oamenii din țara mea au luptat vreme de mulți ani. Sunt valori pe care le prețuim mai presus de orice. Libertate, egalitate, justiție și suveranitate. Acestea sunt valorile pe care se construiește țara noastră. Sper că, după discursul meu, să fiți ferm convinși că Polonia face parte din Europa Unită la fel de mult ca și țările pe care le reprezentați dumneavoastră. Doamnelor și domnilor, stimați eurodeputați, uneori în Polonia auzim voci care dor, care sunt uh, nedrepte față de guvernul polon. Și aceste voci poate au în spate o lipsă de informație sau poate chiar reacredință, dar eu sper că acelea sunt o minoritate, pentru că noi, europenii, ar trebui să ne construim comunitatea pe baza încrederii, respectului uh, pentru diversitate. De asemenea, respectului pentru diferențele dintre noi și pe valoarea unității Uniunii Europene. Noi credem în unitate, credem în securitate. De aceea, ne-am ridicat la înălțimea acestei provocări de a construi o Europa unită, o Europa unită formată din state puternice care împreună să poată face față provocărilor care ne stau în față tuturor. Provocări pe care trebuie să le discutăm împreună pentru a găsi soluții, pentru a le depăși. Polonezii vor să susțină Europa în această vreme a deciziilor dificile. Polonezii sunt deschiși și vor să susțină Europa în fața acestor provocări. Sunt par, suntem parte din Europa Unită. Acest lucru este foarte important pentru noi. S-au spus deja câteva cuvinte despre istoria Poloniei și sunt uh, recunoscătoare domnului Condos pentru ceea ce a spus. Istoria Poloniei a fost o istorie dificilă. Părinții, bunicii noștri și-au dat uh, sângele pentru libertate, pentru ca noi să fim parte dintr-o Europa unită. Dar, de asemenea, au vărsat sânge pentru libertatea, libertatea altor națiuni europene. Vreme de decenii a trebuit să luptăm pentru dreptul de a ne spune opiniile liber, pentru a ne construi propriul nostru stat. Am realizat aceste lucruri uh, și nu le vom, nu vom lăsa pe nimeni să ni le ia. Uniunea, uh, Europa Unită ne-a învățat că merită să luptăm pentru aceste realizări și suntem mândri de aceasta. În alegerile din anul trecut, oamenii din Polonia au votat în favoarea manifestoului nostru al Partidului Lege și Justiție. Manifestul Lege și Justiție răspunde îngrijorărilor acelor cetățeni care, după ani întregi de apartenență la Uniunea Europeană, după ani de transformări, au ajuns în situația de a supraviețui cu greu de pe o zi pe alta și poate veți fi surprinși să auziți că, deși Polonia este în Uniunea Europeană, Mulți copii polonezi mănâncă o masă caldă doar la școală. Mulți pensionari polonezi poloni uh, își plătesc aproape toată pensia pe medicamente, mulți oameni sunt șomeri, mulți tineri sunt șomeri. Oamenii trebuie să aleagă, cumpărăm medicamente sau ne plătim cheltuielile. Acestea sunt dificultățile de zi cu zi ale multor poloni care simt că au fost lăsați în urmă în procesul acesta de transformare. Vrem să construim o Polonie care să fie o oglindă a Uniunii Europene. O Polonie a libertății, egalității și a egalității de șanse. Și vrem ca Polonia să meargă și mai repede pe această cale către uh, șanse egale. Pentru a reuși acest lucru, am întocmit am elaborat un manifest, am uh, copiat exemple din uh, țări uh, europene de succes. Credem că trebuie să învățăm de la cei care au avut succes, cei care au realizat ceea ce noi ne dorim să realizăm. Știm că mulți oameni în Polonia doresc o egalitate de șanse și manifestul nostru dorește să realizeze exact acest lucru. Acum suntem la conducerea guvernului în ca rezultat al acestor alegeri. Decizia poporului polon ne-a inspirat să punem în aplicare schimbările pe care le-am uh, promis în campania electorală. Acesta este uh, acordul nostru, aceasta este convenția noastră cu poporul uh, nostru. Cu toate că guvernul nostru este relativ tânăr, deja ne-am pus pe treabă. Deja lucrăm la acele decizii, la acele măsuri care vor dezvolta Polonia și mai mult în conformitate cu legea și respectând în totalitate Constituția și respectând, de asemenea, tratatele europene. Dați-mi voie să vă spun încă o dată, suntem parte a Uniunii Europene. Am fost, suntem și vom continua să fim un stat membru al Uniunii Europene, parte din această Europa a egalității de șanse. Sperăm că Europa va arăta respect față de toți europenii. Sperăm că Uniunea Europeană va avea grijă de toate statele sale membre și vrem să fim un membru activ într-o astfel de Uniune Europeană. Vreme de secole, Polonia a crezut în statul de drept. Da, într-adevăr, Polonia a fost prima țară europeană care a avut o Constituție. Constituția este sacrosanctă pentru noi. Și, stimați eurodeputați, Constituția Poloniei nu a fost încălcată recent. Cu toate că salut această ocazie de a mă adresa dumneavoastră și de a reprezenta guvernul polon aici, trebuie să vă spun că nu văd uh, nevoia dedicării uh, acestei discuții îndelungate Poloniei. Eu cred că dumneavoastră aveți multe chestiuni importante de discutat, sunt multe probleme pe care Europa le are în momentul de față și care trebuie rezolvate, dar am venit aici pentru că vreau să mă angajez într-un dialog cu dumneavoastră. Vreau să vă vorbesc despre Polonia. Vreau să risipesc orice fel de îndoieli pe care le-ați putea avea și cred că, cu bună credință, putem să plecăm cu toții după această dezbatere, fiind convinși că Europa este o țară puternică, un stat membru al Uniunii Europene care uh, se dezvoltă pe o traiectorie pozitivă și că putem să fim mândri cu toții de acest lucru. Înțeleg că există două aspecte care uh, au produs îngrijorare. Unul se referă la Curtea Constituțională și unul la legea mass media. Curtea Constituțională, stimaților deputați, Curtea Constituțională din Polonia este o instituție foarte puternică. Ea funcționează bine, uh, a pronunțat o decizie chiar azi, își continuă deci activitatea. Schimbările pe care le-am întreprins la legea constituțională reflectă standardele europene și nu sunt diferite în niciun fel de standardele din alte state membre. A trebuit să schimbăm legea Constitu- Curții Constituționale pentru că uh, în iunie 2015, Parlamentul care își încheia mandatul, uh, coaliția de guvernare de atunci, a adoptat o lege privind Curtea Constituțională care a fost considerată neconstituțională de aceeași Curte Constituțională în decembrie 2015 această lege adoptată de ultimul, de parlamentul precedent, de guvernul precedent, trebuia să fie corectată conform experților. mai mulți judecători trebuiau să-și preia funcțiile după alegeri în Curtea Constituțională și a trebuit să schimbăm acest lucru. Urmau să fie 14 judecători nominalizați de guvernul care își încheiase mandatul și aceeași comisie de la Veneția, care a fost menționată astăzi deja, a spus foarte clar că trebuie să existe o reprezentare democratică la nivelul Curții Constituționale. De aceea, partidul la conducere nu ar trebui să numească marea majoritate a judecătorilor. Așa că am făcut ce trebuia făcut. Am făcut ce era nevoie să facem. Decizia președintelui de a nu accepta jurământul noilor judecători a permis noului Parlament să întreprindă schimbările necesare. Acesta este prerogativul Parlamentului, cel de a numi noi judecători. Curtea Constituțională pe 7 ianuarie a decis că nu avea uh, printre competențe dreptul de a evalua validitatea constituțională a acestei decizii. Avem 15 judecători în Curtea Constituțională. Majoritatea dintre aceștia au fost numiți de guvernul precedent. O minoritate doar au fost numiți de noul uh, guvern uh, majoritar, care nu a încercat niciodată să obțină o majoritate în ceea ce privește Curtea Constituțională. Noi am încercat doar să redresăm situația, să revenim la echilibru. Suntem de acord că 8 dintre 15 judecători să poată fi numiți de opoziție. Cred că e o schimbare de natură pozitivă care ne diferențiază de fosta echipă guvernamentală. Respectăm dreptul la dialog și dorim să luăm decizii în comun pe teme care au o importanță crucială pentru țara noastră. Pentru a avea o justiție democratică, tribunalul își va da hotărârile cu completul de plin de 15 judecători și același principiu se aplică și în alte state eh, membre, unde curțile constituționale trebuie să ia decizii în prezența întregului complet al tuturor judecătorilor curții respective. Eu consider că aceeași majoritate care se aplică uh, adunării naționale, adică două treimi, trebuie să fie funcțională și pentru Tribunalul Constituțional, adică o prezență de două treimi a judecătorilor. Există spețe în care curțile constituționale uh, solicită o majoritate absolută în alte uh, țări și probabil știți foarte bine, pentru că proveniți din toate aceste state membre. Ei bine, aceste schimbări preconizate vor face ca hotărârile tribunalului să fie mai inclusive și mai democratice. Există multe neînțelegeri și în ce privește deciziile luate în luna decembrie anului trecut. Polemica ce uh, se prelungește în jurul tribunalului a Curții Constituționale nu e o uh, polemică juridică, ci una politică. Curtea Constituțională este un tribunal de drept și nu un tribunal de fapt. Tribunalul decide dacă o lege împotriva care s-a făcut apel în fața tribunalului uh, este menținută și dacă este sau nu conformă cu Constituția. Dacă o lege a fost judecată non-conformă, această lege nu va intra în vigoare, nu va fi pusă în aplicare, este exclusă din sistemul nostru juridic și este singura consecință a unei hotărâri a Tribunalului Constituțional. Aș dori însă să mai subliniez și că Tribunalul Constituțional astăzi capătă o dimensiune politică și această dilemă trebuie rezolvată bazându-ne pe un compromis politic în Polonia. E o afacere internă a Poloniei și cred că trebuie să ne fim lăsați să rezolvăm această problemă la noi acasă. Eu sunt gata să fac acest lucru, sunt gata să discut cu opoziția și sper că soluțiile pe care noi le-am propus să fie adoptate inclusiv de opoziție. Domnilor și domnilor, aș spune câte ceva și despre schimbările în mass media publică din Polonia. Aceste schimbări nu lezează normele europene. Aceste schimbări, practic, sunt o încercare de a restabili caracterul imparțial al mass mediei publice. Până acum, se spunea că această neutralitate, această imparțialitate în Polonia nu era garantată. Mass media publică trebuie să dea dovadă de mai mult pluralism și de mai multă neutralitate în pozițiile sale. E singurul obiectiv al schimbărilor pe care noi dorim să le introducem. Cu trei săptămâni în urmă, Parlamentul Polon a adoptat o lege care modifică legea în ce privește radio-televiziunea publică și uh, adunarea jurnaliștilor uh, polonezi a adoptat uh, această reformă a mass media. În această primă etapă a reformei am rezolvat problemele guvernanței radioteleviziunii publice. Sistemul actual nu mai era eficace din punct de vedere organizațional și nu permitea finanțarea corespunzătoare a mass media. Iată de ce am divizat competențele între cei care numesc membrii uh, direcțiilor și comisiilor de supraveghere și ceilalți. Avizul Comisiei de la Veneția din 2010 invocă tocmai adoptarea unei astfel de soluții. Nu e vorba în niciun fel de vreo atingere la adresa Constituției sau la competențele uh, Comisiei de Supraveghere a Mass Media. Astăzi, guvernul lucrează la o a doua etapă a reformei radioteleviziunii publice, care ar permite aceste forme de media o sursă de finanțare corespunzătoare și stabilă. Ce ne inspiră aici sunt uh, Soluțiile în vigoare chiar astăzi în multe state membre. Doamnelor și domnilor, Guvernul Republicii Polonia este deschis dezbaterii și dialogului. Noi dorim să construim acest dialog împreună cu toți partenerii și suntem gata să colaborăm cu opoziția din Polonia. Ne dorim schimbări bune pentru țara noastră, suntem deschiși, cum vă spuneam, dialogului. Dorim să rezolvăm împreună problemele care afectează astăzi Polonia. Și cred că pentru noi toți, ceea ce e important până la urmă e să primim susținerea Uniunii Europene în acțiunile noastre, să avem uh, impresia că Polonia, ca stat liber și suveran, ca stat membru al Uniunii Europene, poate conta pe sprijinul Uniunii Europene și că în deciziile vizând afacerile interne ale țării vom avea garanția că suveranitatea noastră va fi respectată. Domnilor și domnilor, sunt gata să răspund tuturor întrebărilor dumneavoastră. Sunt dispusă să vă ofer orice informații suplimentare Atât eu cât și membrii guvernului meu. Polonia e o țară frumoasă. Polonezii sunt un popor mândru. Dorim să fim campioni în rândul statelor membre ale Uniunii Europene. E visul nostru. Am așteptat mult prea mult ca să ne bucurăm de libertate, de justiție, de suveranitate și astăzi nu putem renunța la aceste valori care sunt atât de importante pentru noi. Pentru noi acestea sunt fără preț. Vă mulțumesc foarte mult pentru atenție și sunt convinsă că explicațiile pe care vi le-am oferit acum și aici vă vor ghida în reflexia dumneavoastră și veți putea primi astfel noi informații despre Polonia. Sunt intim convinsă că prin dialog vom reuși împreună să construim un bun viitor pentru Uniunea Europeană. Vă mulțumesc foarte mult! Vă mulțumim, doamnă prim-ministru. Pentru Partidul Popular European are acum cuvântul domnul González Pons. It's okay. Señora primera ministra. Doamnă prim-ministru, președintele grupului meu este german, așa că uh, cu tot respectul mi-a cedat locul pentru a porta acest discurs. discurs. Uh, doamnă prim-ministru, a doua delegație ca număr din grupul meu este delegația poloneză, dar cu tot respectul, nu un polonez pronunță astăzi principalul discurs din partea grupului PPE ca să uh, ca nimeni să nu poată să scape de responsabilități și pentru ca discursul să nu se transforme într-un discurs de politică internă. Trebuie să luăm anumite precauții pentru că cuvintele să nu se transforme în arme politice. Un spaniol vă spune acest lucru, în locul meu ar fi putut fi și alt coleg din grupul meu, pentru că suntem cu toții de acord. Uh, Europa, mai mult ca niciodată, este un ansamblu de democrații și apoi doar este o piață, este o comunitate de valori, în primul rând. Și în numele tuturor aș dori să mă asigur că sunteți de acord cu mine, că Europa nu înseamnă Bruselul, Berlinul sau Parisul. Europa sunt 500 de milioane de oameni care doresc să trăiască împreună. Poporul polonez a luptat împotriva multor dictaturi, împotriva nazismului, apoi împotriva comunismului uh, și europenii au sprijinit Polonia în toate aceste eforturi. Acum toți europenii luptă împreună împotriva terorismului, dar Autoritarismul nu depinde de perioade sau de locuri. Obiectivul său este să pună în capăt sistemului nostru de valori um, și, din păcate, polonezii ca și spaniolii sau portughezii ca și italienii, ca și germanii, ca și românii, slovenii sau francezii sau uh, elenii știu acest lucru. Autoritarismul a venit întotdeauna dinăuntru. Controlul asupra mijloacelor de comunicare poate să fie începutul sfârșitului democrației. Problema nu este Polonia, problema este conducerea autoritară. Uh, erorile trecutului, inclusiv uh, cele mai grave, nu trebuie repetate Europa, din care facem parte cu toții, trebuie să fie bazată pe reconciliere. Suntem Europa respectului și a demnității umane. Suntem Europa bazată pe dreptul roman și pe morala creștină. Europa care este bazată pe drept, pe statul de drept și astăzi dezbatem ca să vedem dacă e posibil ca anumite dintre valorile sale să fie în pericol. Aici nimeni nu condamnă Polonia încă dinainte. Dorim să judecăm faptele, acțiunile și iată a venit momentul uh, să disipăm neînțelegerile. Nimeni nu dorește să condamne încă de la început guvernul polonez uh, și um, nici eu nu doresc să fac acest lucru, nici grupul PP, niciodată deputații uh, polonezi din PP nu, nu ne-ar permite acest lucru, așa că așteptăm rezultatul de acestui dialog cu, cu Comisia și cerem comisarului să fie prudent, moderat. Uh, comisia va, va pune întrebări și, bineînțeles, doamnă prim-ministru, în afacerile interne aveți legitimitatea de a pune în practică programul dumneavoastră de guvernare și alegătorii polonezi vor judeca. Dar, în chestiuni care ne privesc pe toți, și anume cele legate de statul de drept, um, calitate de parteneri, trebuie să ne privim în ochi și să ne spunem unii altora adevărul, așa cum am făcut-o și cu guvernul elen, așa cum o facem și cu guvernul britanic și sperăm că azi aici vom spune adevărul și noi și dumneavoastră, că vom spune lucrurile așa cum sunt, doamnă prim-ministru. Nu e vorba de lege, e vorba de valori astăzi. Dumneavoastră, ca orice guvern legitim, puteți schimba legea, dar nici dumneavoastră, niciun alt guvern legitim nu puteți modifica valorile. Niciodată, doamnă prim-ministru. Pentru socialiștii și democrații europeni, domnul președinte Pitela. Socialiștii, socialiștii și democrații sunt cu siguranță și fără niciun dubiu de partea miilor de polonezi care au ieșit în stradă în ultimele săptămâni pentru a apăra statul de drept și democrația. Aici, doamnă prim-ministru, Doamnă prim-ministru, noi apreciem tonul intervenției dumneavoastră. Nu dorim să facem aici procesul nimănui. Nu dorim nici să refuzăm un rezultat electoral din țara dumneavoastră. Aveți dreptul și datoria de a guverna în mod autonom în alegerile dumneavoastră, dar cu respectarea valorilor, principiilor și dreptului european. Polonia este o țară foarte importantă în cadrul Uniunii, din punct de vedere istoric și prin vocație, și mai ales grație luptei sale împotriva regimurilor totalitare din secolul 20. Poporul polonez este un exemplu pentru noi toți. Măsurile guvernului dumneavoastră, doamnă prim-ministru, neagă această istorie recentă, o curte constituțională independentă și mijloace libere de informare sunt bazele unui stat de drept. Am considerat corectă decizia Comisiei Europene și mulțumim în mod deosebit domnului vicepreședinte Timmermans. Uniunea Europeană nu este o căsătorie din interes, nu este niciun țap ispășitor. Uniunea este o comunitate de valori, de libertăți și democrație. Europa are nevoie de o Polonie liberă și puternică. Doamnă prim-ministru, măsurile adoptate de dumneavoastră trebuie să se bazeze pe dialog și pe respect, așa cum a spus domnul vicepreședinte Timmermans. Polonia e o țară mare. Nu vom abandona Polonia. Nici dumneavoastră vă invităm să nu duceți Polonia pe o cale care să nu fie conformă cu istoria și tradiția ei. Și acum patru numele pentru grupul ECR, domnul președinte Kamal as we assemble here this afternoon i can sense meps. practic constat cum colegii mei mușcă din guvernul polonez dar înainte de a asmuți vorbele împotriva poloniei v aș atrage atenția să permiteți consiliul europei comisiei europene și comisiei de la veneția să lucreze cu guvernul polon. ați discutat cu uh, parlamentari uh, poloni? Ei bine, ei nu au intenția să submineze pluralismul sau statul de drept. Atunci, de ce, când ultimul guvern a luat o decizie de a blinda Curtea Constituțională cu reprezentanții lor, De ce nu reacționat nimeni aici în Parlamentul nostru? De ce vă plângeți doar acum, când noul guvern numește doar 5 din 15 judecători la Curtea Constituțională? Ar trebui să salutăm uh, Uh, președintele Duda și dialogul constructiv pe care l-a lansat. Trebuie să salutăm guvernul polon care a solicitat avizul Comisiei de la Veneția și separarea uh, puterii între uh, autoritatea de reglementare și radioteleviziune. De ce sunt acuzați de interferență în mass media? Când am lucrat eu pe directiva vizând audiovizual, am fost șocat de numărul de eurodeputați din mari state membre care uh, erau membri în bordurile uh, unor uh, trusturi media. În acest parlament există politicieni care, la nivel național, sună la câte un ziar sau la un post de televiziune plângându-se și cerând ca mm, cu tare sau cu tare jurnalist să fie dat afară. Arătați cu degetul nu doar la acest guvern polon, ci la, ci la toți cei care au votat pentru acest guvern. Și nu veți face decât să îi împingeți pe cetățeni să voteze uh, grupări încă și mai extreme, cum s-a întâmplat în alte țări. Când domnul Berlusconi a venit în acest parlament și a făcut niște comentarii, uh, vis-a-vis -vis de uh, trecutul Germaniei. Mulți uh, s-au jignit, așa încât v-aș uh, invita să fiți atenți atunci când un politician german acuză guvernul polon comparându-l cu Putin. Vedeți cât de jignitor este acest lucru pentru poporul polon care a trebuit să suporte nazismul german și uh, Rusia sovietică. Haideți mai bine să ajutăm în criza reală migrația, zona euro, proasta creștere economică. Și haideți să permitem guvernului polon să uh, conlucreze în mod constructiv cu Comisia uh, Europeană, bazându-se pe justiție și date tocmai ținând seama de trecutul de suferință uh, vis-a-vis -vis de diversele tiranii. Nu am nicio îndoială că un nou guvern polon va coopera cu toți cei care își doresc să coopereze cu ei, tocmai pentru a se asigura că Polonia consolidează pluralismul, libertatea și democrația pentru care poporul polon a luptat atât de mult timp. Pentru liberal, domnul președinte Verhofstadt. Mulțumesc. Doamnă prim-ministru, mai întâi vă mulțumesc pentru prezență și pentru tonul um, declarațiilor noastre introductive. Vom încerca să vă urmăm exemplul în ceea ce privește tonul. Nu e întotdeauna ușor pentru mine acest lucru. Dar dumneavoastră și partidul dumneavoastră ați câștigat alegerile. Dumneavoastră și partidul dumneavoastră ați primit un mandat pentru a vă conduce țara. Respectăm acest lucru. Trebuie să respectăm acest lucru. În calitate de liberal democrat, nu sunt de acord cu toate politicile dumneavoastră, dar nu sunt politicile noastre. Sunt de responsabilitatea dumneavoastră. Așa funcționează lucrurile într-o democrație adevărată și pe baza majorității dumneavoastră largi, este dreptul dumneavoastră să remodelați peisajul media, să reformați um, serviciile statului. Am fost prim-ministru, am făcut și eu astfel de lucruri. Dar nu despre asta e vorba aici. Aici e vorba de preocupările noastre um, care alarmează pe mulți deputați aici este posibilitatea de a folosi sau de a abuza de majoritatea dumneavoastră foarte mare uh, de a dezechilibra anumite lucruri în țara dumneavoastră. Baza democrației europene este un sistem echilibrat care ne permite să aplicăm legi atunci când legile sunt uh, Uh, contravin uh, Constituției poloneze și uh, tocmai despre asta e vorba. Se elimină, se paralizează Curtea Constituțională, Tribunalul Constituțional și în manifestul partidului dumneavoastră înainte de alegeri nu ați anunțat că veți face acest lucru. Și ca să, fim fo- să fiu foarte exact, nu e vorba de Uh, modul în care este compus acest tribunal sau pe cine ați numit. Nu e vorba de quorum, nu e vorba de majoritatea de două treimi pe care o impuneți. Nici măcar ordinea cronologică a cazurilor introdusă ca nouă regulă. Dar ați spus și dumneavoastră, alte state membre au astfel de reguli. Dau, nu le au pe toate deodată. Și tocmai despre asta e vorba aici combinația celor patru elemente cu siguranță paralizează tribunalul și um, de aceea acestora este imposibil să funcționeze și vă spun dumneavoastră și domnului Kamal că guvernul polonez a rectificat o greșeală. Domnul Canal spune că guvernul polonez a rectificat o greșeală făcută de majoritatea precedentă, dar nu rectifice o greșeală paralizând Curtea Constituțională. Și am impresia că simțiți și dumneavoastră că e o problemă. Simt asta din vocea dumneavoastră și de aceea respectați uh, sfatului domnului Timmermans de a cere avizul Comisiei de la Veneția. E bine acest lucru, dar vă spun un lucru. Dacă Polonia se orientează spre est, spre un alt sistem, ar fi foarte rău. E adevărat, am folosit Am vorbit odată despre Putin. Știu că lui Kaczynski nu îi place de Putin, uh, dar cu aceste politici, am spus eu atunci, domnul Kaczynski îl ajută pe Putin. Adevărul este că lui Putin nu-i place unitatea europeană. Putin are o obsesie, dorește să distrugă unitatea europeană și ce se întâmplă în Polonia l-ar putea ajuta. Nu uitați niciodată, doamnă prim-ministru, că istoria a arătat că unitatea Poloniei merge mână în mână cu unitatea Europei. Și invers. Nu am niciun dubiu, eu am încredere. Nu cred că nicio problemă, pentru că uh, cetățenii polonezi sunt atenți îi știu pe polonezi. Polonezii au creat mușcarea și au luptat împotriva eh, represiunii, au luptat pentru libertate, pentru democrație, pentru libertatea practicii religioase, pentru statul de drept. Eu știu că poporul polonez nu va accepta niciodată să renunțe la democrație. Așa că vă rog, doamnă prim-ministru, doresc să vă încurajez nu să mă ascultați pe mine sau să ne ascultați pe noi. Ascultați majoritatea propriilor dumneavoastră cetățeni care doresc ca țara lor să rămână în comunitatea democrațiilor din lume. Mulțumesc! Pentru Stânga Unită are acum cuvântul doamna președintă Zimmer. Stimată doamnă premier Șidlo, vă mulțumesc pentru că ați venit în fața Parlamentului European pentru a răspunde la niște întrebări critice. Sunteți ca șefa guvernului, sigur, cea care are obligația și dreptul de a exercita competențe conform Constituției. Nimeni nu pune sub semnul îndoielii acest lucru. S-a spus deja aici faptul că drepturile omului, libertatea, democrația, statul de drept, drepturile omului sunt printre principiile fundamentale ale Uniunii Europene, ceea ce necesită, sigur, mass o mass media independentă și, de asemenea, curți uh, independente, tribunale independente. Și de aceea vă punem aceste întrebări și cred că este foarte bine că v-ați uh, arătat dispusă să uh, participați la acest dialog și de aceea salut faptul că Comisia a inițiat o procedură de verificare, o procedură de anchetă și este prima dată când are loc acest lucru pentru că nu a existat acest instrument până acum. Această uh, procedură de evaluare trebuie să fie lansată ori de câte ori apar uh, pericole, întrebări, îndoiele în, nici, în orice stat membru, indiferent care este constelația politică a acestuia. E vorba de o chestiune obiectivă care duce la un dialog direct, structural, uh, între cele două părți, uh, cu respect reciproc. Nu e vorba aici de uh, legitimitatea democratică a guvernului polonez, ci e vorba de um, întrebarea dacă acțiunile sale respectă statul de drept sau nu. Problemele, și aici vreau să vă atrag atenția, problemele din Polonia nu au apărut din senin. Structurii neoliberale și radicale de piață au fost cele care au uh, predominat în reforme și uh, în uh, ultima vreme. Acestea au dus la dezamăgire, uh, dezamăgirea oamenilor a fost ignorată, frustrarea lor a fost ignorată și oamenii din Polonia și din alte state în Europa de Est nu uh, au discutat atât de mult despre valorile europene, despre democrație, libertate, egalitate, ci au perceput Uniunea Europeană ca Uh, cea care este responsabilă pentru creșterea faliei uh, și diviziunii sociale. Și, sigur, dumneavoastră puteți să spuneți, noi am fost aleși acum și rezolvăm problemele dinainte. Și înainte au existat guverne în care partidul dumneavoastră era reprezentat. Un, liber, un guvern liberal sau neoliberal care, în combaterea sărăciei, de exemplu, nu a făcut absolut nimic. Această chestiune nici măcar nu a fost discutată. Uh, deci, nu trebuie să existe standarde duble în Uniunea Europeană. Drepturile fundamentale, drepturile omului sunt valabile la fel pentru toți. Și de aceea am o rugăminte pentru dumneavoastră, doamnă Șidlo. A spus că Polonia dorește să fie un campion în interiorul, în interiorul Uniunii Europene. Eu vreau acest lucru. Eu nu vreau să fie Germania în rol de uh, lider. Vreau să mergem înainte împreună și cei uh, statele din uh, statele um, Europei de Est, Europei Centrale, care uh, uh, au aderat uh, cel mai recent la Uniunea Europeană, sigur că trebuie să recupereze mult. Dar rugămintea mea este, dacă doriți să fiți uh, un campion, atunci trebuie să faceți față problemei migrației. Nu se poate ca tocmai Polonia să fie țara care spune, bun, anul acesta acceptăm 400 de oameni. Vă rog, nu se poate acest lucru. E una dintre chestiunile centrale. Și cea de-a doua rugăminte, pe final, acum, încă un lucru ar fi important. Polonia are drept de opt-out în ceea ce privește Carta Drepturilor Fundamentale. Oare nu ar fi un semnal bun, un semnal puternic dacă ați uh, abroga acest, uh, acest opt-out și ați permite cetățenilor polonezi să se bucure de beneficiile Cartei Drepturilor Fundamentale? Mulțumesc! Mulțumesc, doamnă Zimmer! Pentru verzi are acum cuvântul doamna Harms. Stimată doamnă premier, Probabil că deja ați înțeles că discuția de azi de aici uh, se poartă în jurul îngrijorărilor cu privire la ceea ce se întâmplă cu statul de drept în Polonia, dar în spatele acestei dezbateri simțiți cu siguranță și îngrijorările privind Uniunea Europeană în ansamblul său, faptul că nu funcționează bine statul de drept, uh, dacă nu funcționează statul de drept, atunci uh, Europa este în mare pericol. Piața internă uh, nu mai are niciun rost dacă nu se uh, respectă statul de drept. Cred că este corect că ne-ați amintit încă o dată care este rolul pe care l-a avut națiunea poloneză în Uniunea Europeană, care a avut un rol important în devenirea Uniunii Europene a ceea ce este ea astăzi. Și eu, ca uh, politician european din Germania, vreau să contrazic toate acele voci din ultimele zile care um, au, uh, s-au ridicat în ultimele zile și um, care întreabă dacă oare e bine în această dezbatere privind guvernul dumneavoastră uh, E bine oare că am, uh, pre, am acceptat intrarea în Uniunea Europeană a acestor state din Est, precum Polonia? Erau oare pregătiți? Eu sunt împotriva acestei idei, pentru că eu mi-aduc aminte de lupta polonezilor în acest uh, august uh, magic 1980 a jucat un rol foarte important și în viața mea, pentru că au luptat nu doar pentru libertate și democrație pentru Polonia, ci a fost un mare, mare câștig pentru democrația, stabilitatea și securitatea în întreaga Uniune Europeană și trebuie să le mulțumim pentru acest lucru. Dar tocmai pentru că apreciez atât de mult lupta lor, mi-e atât de greu să-mi imaginez că este adevărat ce am auzit despre evoluțiile de la Varșovia de când ați preluat dumneavoastră guvernarea. Tot ce am auzit uh, am auzit de la cetățeni uh, polonezi care ne povestesc ce se întâmplă. Nu e vorba doar de concurenți politici ai dumneavoastră și în acest context uh, vreau uh, să-l salut pe Mateus Schiovski care a venit astăzi la Strasburg și care de asemenea are o poziție importantă pentru continuarea dezbaterii. Doamnelor și domnilor, cred că Guy Verhofstadt a ilustrat foarte bine problemele în această dezbatere privind statul de drept. Nu e vorba doar de decizii cu privire la personal, e vorba despre impresia că o majoritate de, la guvernare uh, ajunge la să emită dictate și peste noapte ați luat niște decizii pe care, în mod normal, uh, uh, guvernele le discută mai mult timp. Da, acest mecanism al statului de drept uh, trebuie să fie utilizat și trebuie să fie verificat situația și la sfârșitul dezbaterii cred că ar trebui să vedem care ar fi consecințele, nu să discutăm deja despre sancțiuni cum au făcut anumiți colegi din Germania. Uh, dar uh, mă îngrijorează și uh, o procedură oarecum selectivă. Noi, verzii, am considerat întotdeauna că avem nevoie de instrumente pentru a verifica statul de drept și pentru a încerca să-l garantăm, pentru că asta ține împreună Uniunea Europeană. Însă, ce nu ne place este această impresie că anumite politice uh, pot să ofere protecție atunci când ar trebui luate măsuri. De aceea noi ne dorim ca dezbaterea privind uh, Comisia de la Copenhaga, o comisie consultativă pentru Comisia Europeană, care este împotriva selectivității, să fie uh, continuată deci această dezbatere. Vă mulțumesc pentru atenție. Pentru grupul EFTD are cuvântul domnul Ivaschevici pani premier szanowni państwo! jako pierwszy. doamnă prim ministru doamnelor și domnilor sunt primul eurodeputat polon care ia cuvântul astăzi în această dezbatere și aș vrea să subliniez că temele poloneze ar trebui să fie rezolvate acasă de către polonezi și regret că unii nu pot să accepte pur și simplu rezultatul alegerilor din Polonia. Nu e limpede de ce această dezbatere a fost organizată. Temeiurile juridice sunt îndoielnice, cum a spus și doamna prim-ministru în intervenția dumneiei. Vor exista avantaje ce vor decurge în această dezbatere. Va interveni tot mai mult euroscepticism în Europa. Printre italieni, germani și alții pentru că tot mai mulți cetățeni europeni se împotrivesc instituțiilor europene. Avem experiențe uh, foarte negative în ce privește ingerințele externe uh, în istorie, uh, Rusia, Prusia, Austria au intervenit în soarta Poloniei, ceea ce a dus la dispariția acestei țări de pe harta Europei pentru 125 de ani. Am fost în măsură să ieșim din sistemul comunist și acolo se dorea să fim ajutați din afară. Acum, iată, Europa încearcă să ne ajute. Ce e bine, atât pentru Europa cât și pentru Polonia, e ca polonezii să se ocupe de treburile lor la ei acasă. Mulțumesc! Pentru grupul ENF cuvântul domnul Domnule președinte, doamnă prim-ministru, doamnelor și domnilor, Doresc să mulțumesc colegului uh, pentru discursul său. Gândim la fel. Iau cuvântul în calitate de membru al grupului meu politic, dar și în calitate de polonez. Eu, ca polonez, nu... Uh, mă, pe mine, ca polonez, nu mă îngrijorează criticile adresate din exterior țării mele. Doresc să spun că măsurile luate de guvernul polonez sunt conforme intereselor țării, de aceea mă bucur de acestea. Nu mă îngrijorează nici uh, opiniile pozitive sau negative uh, exprimate în acest hemiciclu, pentru că nu au nicio influență asupra situației Poloniei. În țara mea ne vom rezolva problemele, dar uh, problema este că această dezbatere are loc astăzi pentru că e vorba de o implicare din exterior în afacerile interne ale unui stat membru. Acesta este o adevărată boală a Uniunii Europene. În această dezbatere nu putem spune nimic în legătură cu situația politică din Polonia, dar această dezbatere spune multe despre catastrofa politică în care se află Uniunea Europeană în calitate de proiect politic. Această dezbatere ne permite uh, să ne întoarcem privirea de la problemele reale pe care Europa nu e capabilă să le rezolve. Deci eu iau cuvântul în calitate de membru al grupului politic Europa Națiunilor și Libertăților și doresc să subliniez următorul lucru. Acest proiect european a murit și uh, supraviețuiește doar prin forța energiei. Dacă Europa dorește să se dezvolte, să ne asigure securitatea, trebuie să dezvoltăm o altă formulă de colaborare între națiuni suverane în Europa. Iată ce trebuie să facem și datorăm acest lucru concetățenilor noștri. Mulțumesc! Acum are cuvântul eurodeputatul neafiliat Corvin Miche. Nu suntem Democrații ne nienawidzę. Domnule președinte, eu nu sunt un democrat, urăsc uh, democrația. Democrația uh, este rea. Vreau să vă înțeleg că democrații din Polonia au votat pentru PIS, pentru Partidul Lege și Justiție. Ați vrut democrație? Aveți democrație. Acum Partidul Lege și Justiție are majoritatea și poate să facă ce vrea. Dacă credeți că acest partid este un partid rău, sunt de acord cu dumneavoastră, dar gândiți-vă cât de răi au fost cei din conducerea anterioară. Ei au furat, erau corupți, mi-am pierdut libertatea de expresie în timpul mandatului lor. Oamenii din Polonia au ales Partidul Lege și Justiție pentru că aceștia le-au oferit speranță speranță că anumiți oameni puteau să ajungă uh, în sfârșit în spatele gratilor unde trebuia să fie, cred că Uniunea Europeană ar trebui să fie distrusă. Pentru grupul PP are acum cuvântul domnul Zver. Doamna președintă vlade, cosmo smo pred dvema letoma sprejemali mehanizem za otkrivanje... Doamna premier, acum doi ani s-a descoperit acest mecanism al statului de drept, uh, uh, nu uh, a plăcut tuturor acest mecanism, dar cred că totuși este un pas bun, pentru că nu e vorba de Polonia aici, e vorba de, statul de, de statul de drept, care este o valoare centrală europeană. Și Comisia Europeană poate ar fi fost uh, cazul să aplice acest mecanism și în alte țări, de exemplu în Slovenia. Uh, Uh, sistemul uh, juridic din, Polonia, din Slovenia funcționează prost și s-au uh, descoperit multe cazuri de încălcări. Conform Eurostat, um, sistemul de justiție din Slovenia are o imagine foarte negativă și se fac abuzuri politice. Fostul premier și șeful opoziției din Slovenia a fost uh, închis uh, șapte ani uh, și a fost adus în spatele gratilor fără niciun fel de dovezi. Toate plângerile făcute au fost uh, respinse, dar uh, consecințele au rămas. Abuzul politic se reflectă și în faptul că în decembrie poliția a pătruns uh, în spațiul celui mai mare partid SDS uh, și a vrut să confiște serverul de acolo. Sunt multe astfel de uh, situații. Comisia Europeană nu a reacționat la aceste situații în mod corespunzător, cu toate că i-am atras atenția în mod repetat. Uh, Uh, e vorba de fapte comise de persoane din sistemul precedent și Slovenia are nevoie de acest ajutor uh, pentru a ajunge la statul de drept uh, de plin. Mulțumesc! Mulțumesc! Acum, pentru grupul social-democraților, doamna Fajon. Lepa, ni Mulțumesc, domnule președinte! Nu este intenția mea aici să critic Polonia sau poporul polon. Din potrivă, în ultimii 30 de ani, Polonia a fost inspirația pentru sursă de inspirație pentru milioane de europeni ca o istorie de succes uh, uh, politic și economic și astăzi este un membru de nelocuit în uh, familia europeană. Dar E nevoie de instituții puternice și de mass media puternică pentru acest lucru și atunci când există pericole, sigur că e datoria noastră să le semnalăm. Um, ultimele evoluții din Polonia creează multă îngrijorare. Eu am fost uh, jurnalist și această nouă legislație privind mass media este un pas înapoi. Uh, Uh, mă surprinde, doamnă premier, că dumneavoastră sunteți de altă părere, cu toate că multe organizații mass media au atras atenția asupra problemelor existente și um, nu puteți să spuneți că se creează condiții de egalitate și de independență prin noua lege privind mass media. E foarte important să purtăm un dialog. Dialogul este necesar atunci când căutăm soluții. Însă Comisia nu trebuie să se teamă să întreprindă măsuri pentru a proteja statul de drept, indiferent că e vorba de Polonia, Ungaria, Slovenia sau alte state. Mulțumesc. Mulțumesc pentru grupul ECR, domnul Mulțumesc, domnule președinte, doamnă prim-ministru, doamnelor și domnilor. Aș dori să invoc patru puncte. unu Tema limbajului. Trebuie să observ cu satisfacție limbajul, discursul utilizat astăzi în această dezbatere. Cred că dezbaterea noastră e hotărătoare și văd că până și deputatul Verhofstadt a adoptat uh, acest ton hotărât în discursul său. Dar vreau să-mi exprim și speranța că vom putea păstra acest nivel, acest uh, limbaj în dezbatere, pentru că până acum am constatat că există o doză imensă de agresivitate împotriva acestui guvern, chiar și înainte ca el să se fi format. E ceva fără precedent. Am auzit uh, un limbaj ce putea să compromită posibilitatea oricărui dialog. S-a vorbit până și de lovitură de stat. Asta înseamnă că acea persoană nu știe ce înseamnă acest lucru sau că schimbă practic sensul acestei expresii în mod deliberat. Al doilea lucru. Domnule comisar, domnule vicepreședinte, am citit uh, documentul propus de comisie. Și trebuie să vă spun că acest document nu e unul bun. Întrebarea mea e următoarea. De unde aveți informațiile la Comisia Europeană asupra faptelor? Cine face analizele juridice? Pe ce date, pe ce fapte vă bazați? Ce mă surprinde cel mai mult e că aceste informații au fost transmise înainte de guvernul polon. or aceste informații primite de la guvernul polon nu figurează în document, ca și cum ați fi aruncat la gunoi acele informații. Cum puteți elabora un astfel de text la Comisia Europeană pe baza căruia apoi să iau decizii atât de serioase dacă vă bazați pe informații eronate? Pe, până la urmă înseamnă că nu urmăriți ce se întâmplă, nu urmăriți faptele sau le ignorați. În al treilea rând, standardele duble E o problemă cronică, o maladie, aș putea spune, care ar putea chiar să ucidă un european într-o bună zi. Președintele Pitela, președinta Hans, au evocat aceste uh, manifestări ale cetățenilor din Polonia și au spus că susțin aceste uh, manifestații de stradă. Trebuie să vă spun, doamnelor și domnilor, că au existat manifestații încă și mai importante în anii din urmă și nu am auzit niciodată vreo expresie a regretului, nu l-am auzit nici pe domnul Pitera, nici pe doamna Harms, exprimându-și solidaritatea cu acei manifestanți care erau în stradă, care au venit aici la Strasburg în fața Parlamentului European. A ieșit careva dintre dumneavoastră să-i vadă pe cei care au manifestat astăzi în fața Parlamentului. Poate că au și ei ceva important de spus. Doamnelor și domnilor, în cei opt ani care s-au scurs și vă ofer această informație cheie. Timp de 8 ani am avut în Polonia un stat cu un singur partid politic. Adică, un singur partid politic a controlat absolut toate instituțiile țării. Și acum aud că nu e vorba de probleme personale, Dar dacă partidul meu ar fi cel care vrea să numească 14 judecători într-o curte care uh, include 15 judecători, ar fi un infern în acest hemiciclu. Și acum aud că e vorba doar de o problemă personală. Unde erați dumneavoastră atunci când jurnaliștii au fost dați afară din radioteleviziunea publică în uh, luna martie anul trecut? Toți jurnaliștii cu o singură excepție au fost dați afară și înlocuiți. Și asta foarte rapid. Ce s-a întâmplat? A existat vreo reacție aici? Nu, niciuna. Vorbesc aici de aceste duble standarde. În Europa există state egale și altele mai puțin egale, partide politice egale și altele mai puțin egale. Dacă continuăm în această logică, eu cred că nu noi suntem cei care vor suferi, ci Uniunea Europeană va suferi, ea va fi prima victimă. Prin astfel de discursuri, dumneavoastră ucideți Uniunea Europeană. Și un ultim lucru. Abuzul de competențe. Știți bine că instrumentul pe care l-ați utilizat este un instrument îndoielnic din punct de vedere juridic. Serviciul juridic al Consiliului a criticat această procedură care nu e stipulată în tratate. Unii spun chiar că nu există niciun temei juridic pentru o astfel de procedură. Nici în tratate, nici altundeva. Acum, în Parlament există proiecte de rezoluție, se aude că trebuie să evaluăm faptele, deci, uh, rezoluția va preceda analiza faptelor. Asta înseamnă că știți deja care sunt faptele. Atunci, de ce mai trebuie să ele evaluate? De ce trebuie analizată situația reală? Această construcție, după mine, e o depășire a competențelor, dar lucrurile merg încă și mai departe, pentru că Comisia nu se va limita să spună prin ce tip de majoritate se vor lua deciziile în Curtea Constituțională polonă, ci din ce înțeleg eu, domnule vicepreședinte al Comisiei, dumneavoastră considerați că e un precedent și că deschideți astfel o nouă procedură și că, prin urmare, va exista un efect de avalanșă și că alte exemple de astfel de proceduri vor urma. Eu cred că toate aceste lucruri sunt foarte proaste. Acum pentru liberal, doamna Infeld. Thank you, Mulțumesc, domnule președinte. Bine ați venit, doamnă prim-ministru. Bine ați venit uh, și uh, celor care sprijină guvernul și celor care se opun lui. Parlamentul European este un spațiu a valorilor comune. Noi nu dorim să o atacăm o țară sau alta, dorim să apărăm valorile care stau la baza proiectului european. Guvernul polonez, cu majoritatea câștigată la alegeri, are responsabilitatea de a maximiza spațiul pentru oferit opoziției și criticilor, nu să minimizeze. Trebuie să consolidați verificările și echilibrele, nu să le scă scădeți. M-am ascultat cu atenție discursul, dar nu sunt asigurat. Um, dacă luați ca exemplu pe domnul Orban, Uh, el, să știți că îl ia ca exemplu pe Putin. De aceea am impresia că inițiativa europeană este justificată, dar pare arbitrară și sunt acuze de politici, de partid, partizane. De ce vorbim despre Polonia și nu despre Ungaria? De ce nu vorbim despre starea de urgență în Franța? Dezbaterea arată că e nevoie de un mecanism european bazat pe criterii obiective și transparente pentru evaluarea uh, citațiilor din toate statele membre și din instituțiile europene în același fel. Văd că domnul Timmermans zâmbește pentru că știe că noi elaborăm un astfel de mecanism aici în Parlament și, domnule Timmermans, m-aș bucura foarte mult și, domnule Kunders, dacă Consiliul și Comisia ar răspunde invitației Parlamentului European și ar elabora un astfel de mecanism pentru întreaga Uniune Europeană. Mulțumesc! Acum are cuvântul pentru Stânga Unită doamna Spinelli. Sunt de acord cu preocuparea multor colegi. Neonaționalismul guvernului dumneavoastră, doamnă Șiduo, și uh, deciziile dumneavoastră de a limita um, prerogativele și libertatea de exprimare a mass mediei sunt contrare proiectului european. În același timp, doresc să amintesc următorul lucru. Dacă Polonia a votat un guvern uh, care critică atât de mult Uniunea Europeană. Acest lucru se datorează faptului că Uniunea Europeană, prin politicile sale de austeritate, a creat inegalități foarte grave în această țară și resentimente sociale pe care doar dreapta a reușit să le intercepteze. Și justiția socială este un drept european. Vă invit să nu folosiți criterii diferite în Ungaria, Polonia sau ieri în Italia. Guvernele trebuie tratate toate la fel. Polonia nu trebuie să plătească un preț mai mare doar pentru că partidul de la guvernare face parte dintr-un grup mai puțin puternic decât PPE-ul. Mulțumesc! Mulțumesc. Acum pentru vers, doamna Sargentini. Er Mulțumesc, domnule președinte. Domnule președinte, vreau să fie foarte clar. Verzii sunt îngrijorați de schimbările aduse la care credem că sunt uh, de natură antidemocratică. Dar aș vrea să spun aici, în, în prezența ministrului de externe al țărilor de jos, că uneori modul în care um, ne tratăm uh, vecinii nu este corect. Avem nevoie de încredere reciprocă, să ne gândim la cazul Nord Stream. Uh, Uh, gazoductul uh, din Rusia uh, către Rusia și către Germania și țările de jos, prin Polonia. Înțeleg că există o problemă politică, dar și Herr Wilders a vorbit într-un mod similar la adresa Poloniei. De ce guvernul neerlandez nu s-a distanțat de ceea ce a spus uh, a venit, uh, a fost invitat să vină și să ne explice care e situația, dar a refuzat să o facă. Țările din Europa Centrală și de Est nu apreciază acest uh, tip de atitudine, consideră că nu este corect și uh, ca guvernul neerlandez să nu uh, uh, intre în, uh, se angajeze în dezbaterea acestei probleme. Trebuie să ne învățăm uh, lecțiile aici în Europa, pentru că astfel putem să ajungem la succes. Dacă suntem pregătiți să recunoaștem uh, și nevoile celorlalți și să negociem în dialog. Mulțumesc acum în numele grupului FTD, domnul Mach. Dame a pánové, čelíme zde... Doamnelor și domnilor, ne confruntăm cu o situație scandaloasă în care Uniunea Europeană a lansat o procedură împotriva Poloniei care se poate încheia cu retragerea dreptului la vot. Și de ce? Asta pentru că Polonia a definit ca prag de vot două treimi pentru Curtea sa Constituțională și pentru niște decizii pragmatice în ce privește mass media. Sunt decizii curente în orice alt stat membru. E ridicol ce se întâmplă și e doar un pretext. Ce supără Comisia Europeană? Faptul că un partid căruia nu îi place Uniunea Europeană a câștigat alegerile, un partid care mm, se opune cotelor uh, injuste de primire a migraților, E o ingerință scandaloasă în afacerile unui stat suveran. John Fitzgerald Kennedy, în 1963, la Berlin, a spus uh, fraza proverbială Ich bin ein Berliner. Astăzi, trebuie să fim alături de Polonia, care e victima atacurilor injuste ale Comisiei Europene. Și vreau să vă spun, eu sunt polonez. pentru grupul enf acum domnul schaffhauser. doamnă prim ministru dragi colegi domnul schulz ne a vorbit despre lovitura de stat chiar și despre o așa numită putinizare a politicii poloneze. Vai de mine! Da, PIS este un partid popular. Atacarea Poloniei astăzi este un atac al sistemului european împotriva democrației și împotriva popoarelor care au ales suveranitatea, eh, libertatea și independența popoare care cer în, cred încă în rădăcinile creștine ale umanismului și a căror umanism nu este Uh, creația unui dezord, unei dezordini supreme europene. Polonia, da, este un popor de rezistență, cărora datorăm căderea zidului Berlinului. Da, poporul polonez rezistă pentru că e conservator, are valori vechi și trainice. O familie formată dintr-o mamă și din tată, respectă viața, crede în adevăr, în drept, în justiție, este catolică și nu liberală în mâna unor secte care contrerează societatea prin lumea finanțelor și mass media. Dragi colegi, sistemul european um, dă faliment. Democrația sa este o dictatură care obligă popoarele să voteze din nou dacă spun nu unui tratat sau care ignoră votul împotriva Constituției Europene, de exemplu. Lovitura de stat permanentă este uh, sistemul european. Polonia, Ungaria, Slovacia, Republica Cehă, uh, țările prietene ale uh, Revoluției de Catifea, luptă împotriva acestei dictaturi care dorește să atace, să destabilizeze și să destituie orice guvern care nu este în slujba puterilor străine care guvernează aici și încearcă să guverneze popoarele europene. Eu, alzacian fiind, doresc să reziste împotriva aroganței germane. Noi, francezii patrioți, nu mai suportăm ca și polonezii ca o țară, Germania, să ia toate deciziile în zona euro în legătură cu imigrația și conformitatea democrației unor criterii cer acestui Parlament să-și revină la bunul simț. Da, Polonia este atacată pentru că este conservatoare, conservatoare de punct de vedere social și uman. Revolta popoarelor a fost lansată și va continua și uh, asta meritați. Președintele, vreau să vă rog, încă o dată, trebuie să repet, doamnelor și domnilor din tribune, acest lucru este reglementat strict uh, în regulamentul de procedură. Este interzis să interveniți, uh, să vociferați. Uh, deci vreau să vă rog să încetați. Noi suntem ospitalieri, dar în Parlamentul polonez nu v ar fi permisă șederea nici trei minute dacă ați fi în tribune și v-ați comporta cum o faceți aici. Deci vă rog să fiți uh, rezervați. Are acum cuvântul uh, domnul Șuprade. Premier ministru, monsieur le président, cher collègues. Domnul prim-ministru, domnule președinte, dragi colegi. Atunci când aud pe doamna Harms sau pe domnul Verhofstadt, îmi spun că nu Polonia are o problemă cu statul de drept și democrație, ci mai degrabă instituțiile europene. Atunci când aud Comisia Europeană vorbind de așa zisa problema a Poloniei, îmi spun că această comisie are o problemă cu faptele, cu realitățile. A privit oare timpul de vorbire din uh, mass media polonă înainte de alegeri, partidul PIS? Credeți oare că poporul polon care a luptat atât de mult pentru libertatea sa ar accepta să o sacrifice într-un astfel de mod? Uh, Citeam uh, de ună zi uh, interviul politolog polonez Piotr Kaczynski, care nu e cunoscut uh, ca un apropiat al Partidului Lege și Justiție și spunea că nu există nicio derivă fascizantă în Polonia. Aș reaminti că în țara mea, în Franța, membrii Consiliului Constituțional, în mod direct, la fel ca directorii serviciilor publice din audiovizual, sunt numiți de președintele Republicii președintele Senatului și președintele Adunării Naționale, ceea ce poate fi interpretat ca o formă de tutelă a puterilor în stat. Se utilizează false pretexte pentru a destabiliza un guvern ales democratic. Și astăzi vă spun, sunt și eu polonez alături de acest popor pentru ca libertatea să fie respectată. Intervenentul este întrerupt. Președintele a întrerupt și spune acum numele grupului PPE, domnul uh, Olbricht. Premier, șanovni państwo, Polska este... Doamnă prim-ministru, doamnelor și domnilor, Polonia aparține tuturor polonezilor și trebuie să apărăm Polonia. Suntem mândri de țara noastră și acțiunile polonezilor uh, care au fost un model pe scena europeană erau adevărate exemple, chiar dacă ei nu au fost întotdeauna de acord cu guvernele. Ne întristează faptul că astăzi Polonia face obiectul unei dezbateri privind statul de drept. E prima dată când se întâmplă asta de când facem parte din Uniunea Europeană și sper că e și ultima dată. Știți, doamnă prim-ministru, că nu, noi am inițiat această dezbatere. Noi nu am dorit să aibă loc această dezbatere, dar indiferent de, rezult... de cine a dorit această dezbatere, această dezbatere va influența imaginea Poloniei pe scena internațională. Ați câștigat ultimele alegeri parlamentare din Polonia. Nu punem sub semnul întrebării rezultatul acestor alegeri sau dreptul dumneavoastră de a aplica un program politic diferit de al nostru. Uneori, în unele țări, avem impresia că câștigătorul are parte de toate de, câștigătorul uh, nu controlează doar instituțiile politice și posturile de responsabilitate politice, dar poate și responsabilitatea tuturor schimbărilor care au loc în cadrul statului de drept. Deci, câștigătorul își asumă și responsabilitatea imaginii Poloniei în Europa imaginea, responsabilitatea imaginii Poloniei în lume, poartă responsabilitatea dezbaterii. Polonezii și Polonia nu merită um, acțiuni atât de controversate. Ne întristează această stare de fapt. Mulțumesc! Și acum, în numele grupului socialiștilor și democraților, domnul Weidenholzer. Domnule Weidenholzer, vă rog să porniți uh, microfonul. Mulțumesc, domnule președinte, stimată doamnă premier, Salut dezbaterea de astăzi. Uh, faptul că se poartă această dezbatere și, ea, uh, și că se poartă în mod obiectiv, cred că este un lucru bun. Nu e vorba de uh, acuzații aduce la adresa Poloniei. Polonia este o țară care a marcat identitatea europeană și istoria acestui continent. Oamenii din această țară au jucat un rol foarte important, uh, au, jucat, au avut o contribuție foarte mare la răsturnarea comunismului și Europa nu ar fi aceeași fără Polonia. De aceea, nu, de aceea ne pasă de ce se întâmplă în Polonia. Respectăm poporul uh, polon și ne îngrijorează faptul că se iau măsuri care au uh, dus la consternarea și la revolta unui număr foarte mare de cetățeni. Pentru că democrația este foarte importantă, dar acest lucru nu înseamnă că regulile pot să fie modificate după bunul plac. Mulți oameni se tem pentru că măsurile luate de guvern în domeniul justiției și mass media au uh, dus la aceste temeri. Respectul uh, față de minorități e de asemenea un principiu al democrației. Și aici sunt multe plângeri. Polonia ne-a uh, oferit instituția mesei rotunde și vreau să vă reamintesc că dialogul este o valoare foarte importantă. E important să purtăm această dezbatere aici, uh, să clarificăm lucrurile și să avem ocazia să purtăm uh, niște negocieri foarte clare. Dezbaterea trebuie să fie deschisă, directă, obiectivă și corectă pentru câștigul Poloniei și pentru câștigul Europei. Mulțumesc, domnule Weidenholzer, și acum, în numele grupului ECR, domnul Henkel. Mal în primul rând, doamnă premier, vreau să-mi exprim respectul pentru faptul că faceți față personal acestei uh, inchiziții parțial grotești. Domnule Weidenholzer, ați spus pe bună dreptate că nu trebuie să se producă niciun fel de condamnare. Dar aș vrea să-l întreb pe președintele acestui parlament despre ce e vorba atunci. Ce vrea să spună când spune că Polonia este o democrație a la Putin, nu de o condamnare. Este vorba. Domnule Schulz, în viața mea am fost întotdeauna atent să recunosc atunci când fac o greșeală și să-mi cer scuze. Cred că acum aveți și dumneavoastră ocazia să o faceți. Doamnelor și domnilor, s-a spus aici că aplicăm o dublă morală aici. Și eu sunt de această părere și aș vrea să-i mai dau un exemplu de dublă morală. Cred că Comisia, în loc să uh, se ocupe de um, așa zisele încălcări ale legislației de către Polonia, să se uite mai bine la instituții și la trei state mari. Uh, Eurogrupul încalcă tratatul de la Maastricht în uh, mod vădit. La fel, uh, BCE-ul, atunci când hotărăște să printeze bani, sau uh, doamna cancelar Merkel încalcă tratatul de la Dublin. Uh, și care este vina Curții Constituționale din Polonia? Să nu uităm ce s-a întâmplat cu Curtea Constituțională din Germania, când în trei rânduri au declarat uh, um, politica privind refugiații ca fiind anticonstituțională. Cred că ar trebui să vă gândiți de ce uh, timp de ani de zile postul de radio finanțat din banii contribuabililor din Germania a prezentat situația refugiaților printr-o optică uh, trandafirie și uh, iată că nu a vorbit deloc despre pericolul pe care îl pot reprezenta bărbații din nordul Africii pentru femeile din Köln. Eh. Doamnelor și domnilor, și eu uh, trebuie să mult, ca și alți germani, trebuie să mulțumesc uh, polonezilor pentru căderea zidului. Și uh, nu cred că e cazul să tragem la răspundere guvernul doamnei Șidlo. Nu e vina polonezilor că noi vrem să salvăm clima, că vrem să salvăm Grecia, am încercat de trei ori și acum vrem să ne băgăm și în Polonia. Doamnelor și domnilor, dacă un popor nu are nevoie de ajutor la libertate și democrație, acel popor este Polonia. Das Wort hat jetzt für die Fraktion der Liberalen Frau în numele ALDE, doamna Wikström. Mulțumesc, domnule președinte. Vreau să fiu uh, clară. Chiar dacă criticăm situația de azi din Polonia, trebuie să subliniem că trebuie să putem discuta unii cu alții deschis în orice moment. Trebuie să rămânem prieteni în continuare. Polonia este o parte importantă din Europa. Drepturile uh, fundamentale ale omului trebuie să fie protejate în orice țară europeană, indiferent de uh, uh, guvern. Comisar, domnule comisar Timmermans, este bine să examineze de comisia ce se întâmplă în Polonia, însă ar fi o dovadă de ipocrizie să nu analizăm și situația din Ungaria din motive similare. Normal este ca toate țările să fie analizate, să fie puse sub, aceeași, sub aceeași microscop când e vorba despre drepturile omului și uh, statul de drept. Domnule prim-ministru, dacă continuați uh, pe același drum pe care ați mers până acum, uh, veți submina drepturile omului, nu doar în țara voastră, ci și în alte state. Nu vrem să vedem un efect de domino în care țările sunt, uh, se prăbușesc una după alta din punct de vedere al drepturilor omului. Noi trebuie să ne protejăm valorile și principiile. Aceasta este baza imensului proiect european și este moștenirea pe care vom lăsa viitorilor generații. Mulțumesc de la GUE domnului Iaric. Domnule președinte, dacă am urmărit bine explicațiile care ne-au fost furnizate, reducem democrația ca să întărim democrația. Polonia cere să fie scutită de respectarea Cartei Drepturilor Fundamentale în numele îmbunătățirii drepturilor. Mai am observație de făcut. Cum putem să credibilizăm dezbaterea de azi după amiază atâta timp cât instituțiile europene au hotărât să ofere 3 miliarde de euro Turciei conduse de domnul Erdogan, care și el urmărește în justiție jurnaliștii, îi trimite în închisoare și subordonează justiția. Europa piețelor a depășit cu mult Europa valorilor drepturilor omului și pluralismului. În urmă cu ceva timp, v-am propus să se creeze un observator european care să monitorizeze pluralismul în presă și în mass media din toate țările. Nu este încă prea târziu și ar fi un adevărat pas înainte. Am putea crea același observator în ce privește mizele subordonării justiției și a dreptului în toate țările europene. Vă mulțumesc! Mulțumim acum în numele grupului Verzilor, domnul Terica Bras. Madame Prime Minister. Mulțumesc, domnule președinte. Doamna prim-ministru, vorbesc um, în numele um, grupului um, rezor din Parlamentul European. La ultimul uh, recensământ oficial din Polonia, 847.000 de oameni au spus că sunt silezieni. În urmă cu uh, câțiva ani, în numele a 140.000 de oameni, s-a cerut recunoașterea silezienilor ca minoritate etnică din Polonia. În timpul dezbaterii care a avut loc în Parlamentul polonez, deputații de la guvernare i-au amenințat pe silezieni cu uh, chiar și cu executarea. Ei, în continuare, nu sunt uh, listați ca minoritate națională și limba lor nu este recunoscută uh, pe lista din 2005. Această situație este foarte tristă și alarmantă. Ne aflăm într-un moment în care opresiunea minorităților a fost reluată în Polonia și acest lucru este o rușine pentru un stat democratic. Mulțumesc, domnule președinte. Mulțumesc, domnule Terry Cabras. Are cuvântul domnul B. Madame Doamnă premier, după Victor Orban a venit rândul dumneavoastră să veniți aici pentru a răspunde la acuzațiile scandaloase pe care le primește guvernul dumneavoastră de la eurocrați. Practic, vi se reproșează că puneți în aplicare programul cu care ați reușit să câștigați alegerile democratice și să ajungeți la guvernare. Un program voluntarist menit să-i protejeze pe polonezi de deciziile nebune luate de Bruxelles în domeniul imigrației. În loc să faceți apel la creșterea numărului de imigranți pentru a vă relansa demografia, dumneavoastră mizați mai degrabă pe familiile poloneze pe care ați hotărât să le ajutați cu măsura de 500 de zloți pentru fiecare copil. După această dezbatere agitată, voiam să vă arăt că o, să vă mulțumesc pentru că ne arătați că o altă Europa e posibilă. O Europa a națiunilor suverane și a popoarelor libere care nu vor să renunțe la ceea ce sunt. Mă bucur că vecinii maghiari, cehi și slovaci împreună cu dumneavoastră formează în estul estul Europei un bloc coerent care refuză dictatul euromondialist. Trăiască Polonia, trăiască Ungaria, trăiască popoarele libere și mândre ale bătrânului continent. Are acum cuvântul doamna premier Schidlo. Vă rog. panie przewodniczący! szanowni państwo! bardzo dziękuję za wszystkie głosy. bună ziua domnule președinte domnule comisar doamnelor și domnilor vă mulțumesc pentru declarațiile dumneavoastră pentru cuvintele de sprijin sau pentru faptul că v-ați exprimat îngrijorarea. Toată lumea împărtășește îngrijorarea față de Uniunea Europeană, viitorul Uniunii. Polonia își dorește ca acest viitor să fie stabil. Polonia nu-și dorește ca diferitele crize să scuture din rădăcini Uniunea Europeană. Polonia nu se sustrage răspundere în timpul crizelor, dar noi vrem să jucăm un rol activ în fasonarea politicilor europene, astfel încât să evităm problemele și mai mari pe viitor. Vă mulțumesc și pentru critici și pentru cuvintele amabile. Vă mulțumesc că vă pasă de țara mea și de guvernul meu. Pentru noi este deosebit de important. Am venit personal aici ca să pot să vă comunic niște informații și am să folosesc oportunitatea care mi este oferită ca să vă dau informații cât mai detaliate despre două domenii foarte importante care pe unele dintre dumneavoastră vă îngrijorează. În primul rând, în ce privește Tribunalul Constituțional și noua lege în ce privește presa. Aștept din partea dumneavoastră întrebări detaliate pe aceste teme, dar de fapt nu au fost puse multe întrebări. Senzația mea este că nu prea sunt probleme, deci de fapt nu aveți niciun motiv să-mi puneți întrebări detaliate. Întreaga discuție nouă ne punem probleme. Și eu însă îmi trebuie să mă ocup de rezolvarea acestei probleme, pentru că eu, de exemplu, mă împotrivesc ideii că Comisia Europeană trebuie să aplice Poloniei decizia pe care a luat-o, dar eu sunt o persoană deschisă, vreau să am un schimb de opinii cu dumneavoastră, să vă împărtășesc informații în spiritul cooperării în numele viitorului Uniunii Europene. Ne dorim ca instituțiile europene să funcționeze cât mai bine cu putință. Și poate că trebuie să vorbim mai mult despre competențele unora și altora și despre felul în care vrem să conlucrăm pe viitor. Deci am să repet niște fapte importante care poate v-au scăpat în timpul primei mele declarații. Eu cred că de, uh, Polonia nu trebuie să fie monitorizată de către Comisia Europeană pentru că drepturile omului nu sunt încălcate în Polonia. Statul de drept, de asemenea, nu um, a fost uh, uh, afectat și totul se desfășoară în Polonia în conformitate cu tratatele europene și cu legislația noastră națională. Suntem un stat suveran, suntem o națiune liberă. Și dați-mi voie să mai spun că avem membri din uh, Parlamentul uh, um, uh, atunci când vin oaspeți în Parlamentul din Polonia, să știți că ei, deși sunt în tribună, au dreptul să-și exprime sentimentele, acordul sau dezacordul cu dezbaterea care are loc în plenul Parlamentului. Deci aceasta este ideea noastră despre libertate. Noi am plătit un preț enorm pentru a ne recâștiga libertatea și credeți-ne că o vom apăra. Problemele Poloniei trebuie să fie discutate și soluționate în Polonia, pentru că de fiecare dată când o parte terță s-a implicat în treburile noastre interne, a fost o catastrofă. Eu nu spun că suntem cu toții de acord. Nu pot să neg faptul că există divergențe de opinii între noi și dumneavoastră, dar divergențele de opinii stau la baza dezbaterilor democratice. Pentru noi dezbaterea însă trebuie să fie dusă acolo unde își are locul, mai bine zis, în Parlamentul din Polonia. Prima dovadă a faptului că Polonia este o țară democratică constă în faptul că în Polonia, în Parlamentul nostru, avem cetățeni care pot să își exprime mulțumirea față de uh, lucrările guvernului, chiar și în timpul uh, uh, manifestațiilor. Polonia este o țară democratică, eu sunt prim-ministru al acestei țări democratice și eu mi-aș dori ca toată lumea să fie de acord cu noi și ca pe viitor să nu mai avem asemenea dezbateri care nu își au rostul. Am ales să vin în fața acestui Parlament și dintr-un alt motiv, deoarece eu vreau să îmi asum pe deplin răspunderea nu numai pentru ceea ce se întâmplă în Polonia, ci și pentru ceea ce se întâmplă în întreaga Europa. Vorbesc despre imigrație. Imigrația este o problemă uriașă și știți și dumneavoastră foarte bine acest lucru. Polonia deja a acceptat în jur de un milion de persoane din Ucraina. Nimeni nu-i dorea, nimeni nu vrea să-i primească. Noi i-am primit în Polonia. De ce nu vorbiți despre acest lucru? Guvernul Poloniei este pregătit să discute în continuare despre imigranți. Suntem o țară care se bazează pe statul de drept și vom respecta deciziile luate de guvernul precedent și vom participa la mecanismul european în ce privește imigrația. Dar putem să rezolvăm această problemă? Eu cred că noi toți, la un loc, trebuie să găsim un răspuns, mai ales aici, la Parlamentul European. Aici Cetățenii europeni se așteaptă din partea noastră, din partea dumneavoastră, să găsiți soluții pentru această provocare uriașă. Eu nu-mi doresc ca polonezii să devină eurosceptici. Nu vreau ca ei să se uite cu neîncredere către Europa. Europa trebuie să rămână o comunitate de țări suverane bine guvernate. Guvernul din Polonia nu va renunța la acest program. Programul pe care îl vom pune în aplicare pentru că cu el am făcut campanie. Am fost aleși, am, a... am câștigat alegerile, tocmai pentru că așa au hotărât cetățenii din Polonia. Și acum ne vom continua programul pentru care am fost aleși. Așa se așteaptă legătorii noștri. Polonia nu a fost o societate foarte echitabilă până în prezent și vrem să modificăm această situație. Polonia trebuie să devină o societate mai dreaptă, care să ofere oportunități egale tuturor cetățenilor. Și noi vrem să copiem exemplul țărilor celor mai de succes din Europa. Suntem o națiune tânără. Ne-am alăturat Uniunii Europene cu un bagaj destul de greu, cu întreaga noastră istorie. Totuși, aderarea la Uniunea Europeană era pentru noi ca o minune, ca un vis devenit realitate. Și noi vrem să facem parte dintr-o Europa de calitate, într-o, dintr-o Europa în care toată lumea este pe picior de egalitate și are relații de bună înțelegere. Polonia trebuie să muncească ca să își îmbunătățească statul. Președintele Kaczynski spunea că Polonia trebuia să fie o țară și pentru cei mai vulnerabili. Și Papa Ioan Paul al II-lea spunea de asemenea să nu vă fie teamă. Doamnelor și domnilor, să nu vă fie teamă nici dumneavoastră. Vrem o Europa egală, justă. Haideți să nu precupețim niciun efort astfel încât fiecare cetățean european să se bucure de libertatea de care, uh, la care are dreptul și toată lumea să fie tratat pe picior de egalitate. Polonia nu merită să fie criticată. Dați-mi voie să vă amintesc că a trebuit să amendăm fosta legislație ce privește Tribunalul Constituțional, deoarece guvernul precedent a hotărât să accelereze întreaga procedură Primul proiect de lege a fost prezentat în 2012, dar timp de trei ani apoi nu s-a întâmplat nimic. Constituția a fost încălcată. Așa a hotărât Tribunalul Constituțional. Noi putem să vă afirmăm că opoziția avea o majoritate în, la, la Tribunalul Constituțional. În ce privește presa, să știți că avem exact aceeași legislație ca și în Italia. Nu facem nimic ce dumneavoastră nu ați făcut deja. Și acum putem să vorbim despre multe alte lucruri care sunt importante. Dar, repet, avem o problemă majoră pe care ne opune pune dezbaterea însăși. Noua decizie prezentată de către uh, comisie fusese criticată pe vremuri până și de domnul Tusk. Și mă bazez și pe evaluările pe care le-au făcut experții și juriștii din Polonia. Noul cadru nu putea să fie acceptat de către Polonia. De există probleme și trebuie să putem să le rezolvăm. Ale jestem tutaj i uważam, że moim... Mulțumesc. Mulțumesc pentru invitație și vreau să vă spun că cred că este datoria mea pentru uh, datoria mea față de Polonia, față de statul polonez pe care am onoarea de a-l conduce și, de asemenea, din respect față de Parlamentul European și de Comisie, era uh, sarcina mea să vin aici și să explic care este situația realmente în Polonia. Însă, înainte de toate, trebuie ca Uniunea Europeană și instituțiile europene să își exprime autoritatea. wir kommen jetzt zu einer abschließenden Trecem acum la uh, următoarea rundă de vorbitori care au fiecare câte un minut. Das ist zunächst der Abgeordnete Corwin Mikke. Începem cu domnul Corwin Mikke. Mulțumesc, domnule președinte. Cu mare plăcere remarc că că s-a spus că nu există niciun alt uh, imperiu decât imperiul legii și doamna Zimmer a spus că nu e vorba de democrație, ci de un mod de a privi legea și așa și este. Ce faci însă când legea spune una și majoritatea spune alta? Trebuie să faci o alegere și am spus-o de mii de ori în acest Parlament, iar Polonia e un exemplu foarte bun. Cineva a spus că schimbările de la Curtea Constituțională nu au fost legale și că partidul uh, de guvernare a spus, păi ce dacă, noi suntem aleși, ei nu. Eu sunt pentru statul de, de, de drept și pentru guvernele independente, dar la... Uh, uh, atunci când uh, la, au fost data trecută la guvernare, Președintele a scris Curții Constituționale pentru a-i cere părerea, pentru a-i cere avizul. Deci, ca statul de drept să um, fie respectat. În orice caz, cred că Uniunea Europeană trebuie distrusă. Mulțumesc foarte mult! Äh, de la grupul enf domnul panie przewodniczący! szanowni państwo! domnule președinte doamnelor și domnilor cred că nu este aici locul unde să analizăm situația din polonia. aceste lucruri trebuie discutate la, în instituțiile poloneze unde s-au discutat dintotdeauna. Deci ar fi bine să ne liniștim, să fim mai optimiști și să avem mai multă încredere în Europa. Și alte puteri mari au uh, venit și au plecat. Romanii, Uniunea Sovietică și au plecat, au dispărut. Asia rămâne în continuare unde este și chiar dacă Uniunea Europeană devine istorie, sunt în continuare uh, zeci de națiuni care doresc uh, același lucru, doresc libertatea. Deci haideți să lăsăm la o parte această discuție și să ne gândim la Europa. Dacă dorim succesul Europei, ar fi mai bine să nu ne implicăm, uh, să nu ne băgăm nasul în uh, treburile țărilor, companiilor și oamenilor. Să-i lăsăm pe toți să trăiască liber așa cum își doresc. Să fie liberă Europa, să credem în Europa. Mulțumesc! Și dacă îmi permiteți, pentru că văd că nu mi-a expirat timpul de vorbire, vreau să spun că sunt foarte bucuros că această dezbatere a dus la gândirea rațională, de bun simț în uh, acest uh, for. Pentru că adesea trăim uh, într-un cocon departe de realitate și uităm realitatea din țările noastre. Trebuie să prevaleze bunul simț și această dezbatere va, ar trebui să se poartă pe marginea problemelor specifice cu care se confruntă Europa și astfel vom asigura fericirea națiunilor din Europa. Mulțumesc, domnul Iva Schievici. Pani premier, szanowni państwo, w Polsce situația este. Doamnelor și domnilor, situația din Polonia este una normală și eu reprezint opoziția. Democrația parlamentară funcționează și nu pot decât să confirm ce au spus cei doi antevorbitori. Această dezbatere este de fapt despre limitele competențelor instituțiilor europene și aceste limite sunt împinse din ce în ce mai mult, se adaugă noi competențe fără niciun fel de justificare. Comisia Europeană încearcă să fie un fel de superguvern, șeful șefilor. Trebuie să spunem foarte clar, nu există niciun fel de dispoziție legislativă care le permite să, uh, să se amestece în treburile unui stat suveran. Politicienii Uh, germani și belgeni să-și țină sfaturile pentru ei. Aveți propriile noastre probleme cu imigranții care vă violează femeile și vă distrug cultura. Și aveți și criza economică, care este tot din vina deciziilor unor uh, politicieni proști. Doamnă prim-ministru, uh, sunt mândru de discursul dumneavoastră. Treburile Poloniei trebuie să fie rezolvate în familie. Mult succes! Grune are Harmst. Doamnă premier, împreună cu mulți colegi polonezi, în 2013 și 2014 am mers în piața Maidan, în Kiev. Acolo erau și mulți colegi din partidul dumneavoastră care au susținut statul de drept, care au susținut calea Ucrainei către Occident și care au fost în orice caz împotriva influenței autoritare crescânde a uh, Kremlinului și a președintelui Putin, nu doar în Ucraina, ci și în Uniunea Europeană. Și trebuie să vă spun ce mă doare realmente în reacția pe care ați avut-o la dezbatere. E vorba de faptul că dumneavoastră ați aplaudat niște deputați care s-au exprimat ofensiv și care lucrează ofensiv pentru distrugerea Uniunii Europene și pentru asta sunt finanțați de președintele Putin. Cred că ar trebui să vă gândiți bine în ce fel de coaliție vă aflați și să discutați acest lucru în Polonia. În ceea ce privește discuția noastră generală, aș dori să spun că eu cred că ne aflăm din nou într-un moment în care trebuie să înțelegem că um, dezbaterile neplăcute privind standardele statului de drept, privind regulile democratice, uh, privind uh, situațiile care nu sunt unitare în legislația europeană trebuie purtate urgent, pentru că dincolo de dezbaterea privind statul de drept în Polonia, se află și discuția privind ce ne ține la oaltă. Pentru că nu mai reușim parcă să ne definim pozitiv identitatea europeană și cred că trebuie să ne întrebăm și de ce după alegeri oamenii și statele se îndepărtează tot mai mult de uh, spiritul nostru comun. Și uh, în Polonia am cunoscut bine societatea civilă și de aceea am cea mai mare încredere că societatea civilă nu va permite ca această țară să fie din nou guvernată autoritar. Mulțumesc pentru atenție. Are acum cuvântul doamna Țimăr de la GUE. Stimată doamnă premier, eu uh, mă gândesc în permanență la următorul lucru. Mi se pare că ceea ce avem în față, pe ordinea de zi, nu este ceea ce ar trebui discutat de fapt. Și ca și Rebecca Harms pot să vă spun că m-a iritat foarte tare că tocmai atunci când uh, s-au făcut declarații despre situația Uniunii Europene, despre uh, provocările cu care se confruntă Uniunea Europeană de către unii care sunt anti-europeni, dumneavoastră v-ați exprimat așa cum nu ar fi fost potrivit. Dumneavoastră ați spus uh, că sunteți europeană, că partidul dumneavoastră este unul european care vrea să se afle în prima linie. Dar uh, asta nu se va putea dacă reveniți la naționalism. În Uniunea Europeană avem nevoie tocmai de o corecție, avem nevoie de o reformă fundamentală Ceea ce uh, facem noi trebuie să se bazeze pe uh, valorile fundamentale și pe drepturile fundamentale ale Uniunii Europene. Trebuie ca cetățenii să privească Uniunea Europeană ca pe un lucru care aduce plus valoare, ceva care reprezintă o alternativă la conflictele uh, între națiuni. Pentru că războaie am mai văzut în trecut și tocmai de aceea s-a creat această entitate, tocmai ca să putem trăi cu toți împreună în pace și uh, aș dori să aud un semnal de la dumneavoastră uh, că înțelegeți că Polonia este tocmai o punte între Europa Occidentală și Europa de Est. Pentru că um, sunt probleme în multe state din Europa Centrală și de Est. Știm acest lucru și dorim să lucrăm pentru a le rezolva. Uh, dar tocmai ăsta ar fi rolul dumneavoastră și asta e rugămintea pe care o am la dumneavoastră. Nu dați înapoi, nu-i mai aplaudați pe acești domni, pentru că e greșit. Și nu, în acest fel nu aduceți niciun fel de plus valoare Poloniei. Mulțumesc, domnul Verhofstadt. Uh, uh <clears throat> Domnul prim-ministru, deja folosiți toate trucurile unui prim-ministru uh, în funcțiune la doar trei săptămâni după ce ați fost investită. Spuneți, da, că răspundeți la uh, problemă, dar de fapt uh, vă prefaceți că răspundeți. Noi am descris care este problema și anume schimbările care au fost aduse. Poate că nu a fost uh, clară traducerea în poloneză, dar să vă mai explic o dată. Sistemul este simplu. Ați numit la Curtea Constituțională trei judecători noi din cinci le-ați dat drept de voto uh, la trei judecători din Curtea Constituțională, care sunt toți din partidul dumneavoastră. Ei pot bloca orice decizie din Curtea Constituțională pe baza noilor reguli pe care le-ați introdus. Asta se întâmplă și dumneavoastră refuzați să răspundeți la aceste acuzații. <coughs> Considerați că situația este normală. Singurul argument pe care îl aveți este să spuneți, cum a spus și domnul Legutco, că platforma a făcut uh, greșeli. Dar dumneavoastră ați fost aleasă și victoria a avut ca scop să faceți să vă descurcați mai bine decât platforma, să nu, fa- nu să faceți aceleași greșeli. Asta înseamnă democrația. Nu puteți să spuneți mereu, da, ei au făcut uh, lucruri care nu ne plac. Acum uh, faceți uh, un nou partid stat pentru următorii ani. Nu e bine. <clears throat> Am o întrebare pentru dumneavoastră, care sper să răspundeți ca prim-ministru. Dacă Comisia de la Veneția dă un aviz negativ, veți uh, respecta avizul Comisiei de la Veneția? Și ar fi bine să ne dați un răspuns. Domnul Gutco are cuvântul pentru ECR. Avem doi mari dușmani. Primul este ignoranța și celălalt este prejudecata. Este greu să te lupți împotriva prejudecăților. Chiar și cu fapte concrete. Căci dacă avem un tribunal constituțional unde componența este de 9 versus 6 și dacă tribunalului îi se cere să statueze într-un anumit uh, format, atunci uh, uh, uh, să minte dacă există membri care au drept de veto, atunci nu se mai pot lua niciun fel de hotărâri. Componența tribunalului nostru constituțional este cât se poate de normală, nu reprezintă un unicat. Noul tribunal are un nivel mai mare de reprezentativitate și cinci tri- uh, uh, judecători acum nu mai pot să ia hotărâri arbitrare situația s-a răutățit. Nu! S-a îmbunătățit și nu aveți cum să puneți acest lucru sub semnul întrebării. Pur și simplu acum Tribunalul Constituțional va funcționa mai bine. Aș vrea să-mi dați adevărate contraargumente, dar de fapt nu mi le-ați dat încă. Avem acum uh, uh, organe de presă mai bine protejate sau nu, mai pluraliste sau nu. Avem multe mult mai multe organe de presă acum, mai mult pluralism și jurnaliști care au fost dați afară în urmă cu 8 ani de zile, acum au putut să își regăsească locul de muncă. Ce să facem? Să refuzăm? Sí, gracias, señora primera ministra. Mulțumesc, doamnă prim-ministru. Prim în dezbaterea care a avut loc s-au definit trei linii clare. În primul rând, un omagiu destul de general adus rolului jucat de Polonia în apărarea suveranității sale de-a lungul istoriei, recunoașterea activităților uh, Poloniei pentru recuperarea democrației în Europa, însă în același timp și îngrijorarea clară pentru uh, deciziile uh, pe care le ia guvernul dumneavoastră în ceea ce privește Curtea Constituțională și presa. Toată lumea a recunoscut că dumneavoastră aveți legitimitatea electorală suficientă pentru a duce la bun sfârșit uh, programa dumneavoastră de guvernare. Majoritatea însă, majoritatea democratică, <clears throat> nu justifică eludarea valorilor democratice, nu <clears throat> justifică neprotejarea pluralismului. Pluralismul se apără din libertatea presei. Uh, mai mulți uh, vorbitori au spus că sunt bolonezi. Unii po- unora pot să le spun că sunt uh, legături primejdioase acestea pe care ei le revendică. Mă voi considera și eu polonez. Un polonez ca toți polonezii, dintre cei 50% care au votat și dintre cei alți 50% care nu au votat. Și asta nu înseamnă că nu și-au pierdut uh, drepturile. Din cei care au votat, 38% care i-au dat uh, <clears throat> legitimitatea um, de a guverna și celor 52% care nu au sprijinit-o, doamna prim-ministru. Mulțumesc. Are cuvântul domnul González uh, Pons, PPE. Domnule președinte, domnă prim-ministru, vreau să vă mulțumesc tonul pe care îl aveți și prezența la această dezbatere extinsă în Parlamentul European. Fapt, modul în care ați vorbit uh, atât de favorabil despre Uniunea Europeană sper că va fi urmată și de partidul dumneavoastră din Polonia și că discursul atât de europeist pe care îl aveți Uh, când veniți aici la noi, uh, să-l aibă și partidul dumneavoastră acasă. Nu m-ați liniștit când mi-ați spus că Curtea Constituțională este un organ politic, pentru că aceste curți constituționale politică nu uh, servesc la nimic. Trebuie să avem curți constituționale juridice. Nu m-a liniștit absolut deloc faptul că spuneți că guvernul este cel care va garanta obiectivitatea presei. Când aud că guvernul va garanta obiectivitatea presei, uh, Întotdeauna îmi imaginez uh, cum face ordine vulpea la găini. Um, guvernul este ultimul care trebuie să se ocupe de garantarea obiectivității presei. Dacă vrem ca presa să fie liberă. Și repet ce am spus mai devreme, nu e vorbă de uh, lege. Dumneavoastră aveți legitimitatea pentru a o schimba. E vorba de valori și aceste valori nu pot fi schimbate de nimeni. Nu e vorba doar de Polonia, ci de guvernul polonez. Uh, să uh, confundați uh, un guvern cu o națiune este unul dintre exercițiile cel mai periculoase care pot să se facă în politică. Nu e vorba de suveranitate, e vorba de statul de drept. Nu e vorba de politică, aici e vorba de libertate. Așa cum a spus Manfred Weber, e vorba despre unitate, nu despre diviziune. Și voi încheia și eu, cum a spus domnul Enrique Guerrero, uh, unii uh, s-au declarat astăzi polonezi. Uh, tu, cu toții ne putem proclama polonezi pentru că suntem europeni și suntem mândri că suntem europeni și dacă sunt polonezi, uh, vă rugăm să ne faceți ușor această sarcină de a fi mândri de a fi europeni. Și tu. Mulțumesc, doamna Șidlo. Șanovni Mulțumesc, doamnelor și domnilor. Așteptăm încă avizul Comisiei de la Veneția și haideți să vă amintesc ce am spus mai devreme. Guvernul polonez a cerut cu de la sine putere un aviz de la Comisia de la Veneția. Nu ne-a încurajat nimeni să o facem. Sigur că îl vom analiza cu atenție când îl vom avea. Eu cred că ar fi mult mai simplu pentru noi să folosim argumente uh, și nu am fi avut această dezbatere aici, astăzi, dacă am fi primit până acum avizul Comisiei de la Veneția. Eu sunt convinsă că acela va arăta clar că situația juridică a Curții Constituționale din Polonia este una excelentă. Nu am modificat modul de numire a judecătorilor, ci Parlamentul anterior a fost cel care i-a ales pe acești membri. Însă sunt 10 uh, persoane, cum pot 10 uh, persoane să blocheze 15? Am înțeles argumentul dumneavoastră, dar vreau să repet că mi se pare că această dezbatere este complet deplasată. Pentru că respect, însă am venit, pentru că respect uh, faptul că Parlamentul European dorește să uh, trateze această problemă în mod obiectiv Doamnelor și domnilor, nu doresc să mă refer la intervențiile pe care eu uh, le consider deplasate în uh, această sală. Pentru că am și eu uh, simțul demnității ca cetățean european. Nu suntem un partid naționalist. Și dacă ne numiți așa, cred că este jignitor. De aceea, nu am să mă refer la acest lucru. Dar dați-mi voie să uh, repet. Guvernul polonez a fost ales în alegeri libere de către poporul polonez. Și guvernul polonez conduce Polonia pentru că are un mandat din partea poporului polonez. Guvernul polonez nu este altceva uh, diferit de patria noastră Polonia. Nu, așa uh, funcționează democrația acolo de unde vin eu. Eu nu, mie nu mi-ar trece prin cap să spun că nu respect guvernul din Spania sau guvernul din țările de jos dacă respect Spania și țările de jos. Dacă respecti uh, o națiune, îi respecti și guvernul. Poate că nu sunt de acord cu politica dumneavoastră și e dreptul dumneavoastră să nu fiți de acord cu a mea, pentru că asta este până la urmă temelia Europei, diferența de opinii. Avem foarte adesea opinii diferite, nu suntem de acord de multe ori, însă uh, discutăm și aceasta este o valoare extrem de importantă pentru mine și pentru cetățenii polonezi. Pentru noi polonezii este o valoare foarte relevantă, pentru că în Polonia, timp de mulți ani, noi nu am avut posibilitatea să discutăm deschis. Ați vorbit despre justiție și egalitate. Mă bucur că le-ați menționat. Eu mă bucur că Uniunea Europeană va fi eh, preocupată de problemele economiei poloneze. Ați menționat regiunea Silesia. Eu trăiesc eh, nu departe de acea regiune și aș putea să spun chiar că țin foarte mult la această regiune. Eu vin din zona frontalieră a Silesiei Silezia este o regiune minunată, cu oameni extraordinari, însă Silezia are nevoie de ajutor din partea Uniunii Europene, așadar vă rog, dovediți-vă solidaritatea față de Silezia, ajutați minele de acolo, pentru că e o mare problemă pentru Polonia. Cei din Silezia îmi spun următorul lucru. Oare ne va ajuta Uniunea Europeană în problema noastră? Avem nevoie de asistență europeană astăzi, își vor da seama sau ne vor lăsa în plata Domnului, așa cum au făcut uh, uh cu uh, șantierele navale din Polonia. Să nu vă fie cu supărare, dar uh, noi suntem deschiși pentru discuții. Noi vrem ca polonezii să simtă că Uniunea Europeană e acolo pentru ei când au nevoie de ajutor. De aceea mă aflu astăzi aici, pentru că eu cred în Uniunea Europeană, cred în Europa, cred în faptul că societatea civilă pe care ați menționat-o în repetate rânduri joacă un rol important. Vreau să spun că în guvernul meu am numit un reprezentant plenipotențiar pentru societatea civilă, tocmai pentru că luăm în serios acest subiect. Avem o persoană responsabilă de societatea civilă. În guvernul anterior nu exista această funcție. Și eu cred cu tărie că exemplul pozitiv uh, al Poloniei în privința construcției societății civile uh, va fi respectat. Avem uh, exemple foarte bune în trecut, am avut solidar noștri, am avut întreaga contribuție a Poloniei. Aceasta reprezintă o bază pe care ne putem clădi Europa comună, o Europa statelor suverane. Haideți să facem acest lucru să respectăm voința poporului polonez și să ne implementăm programul în țară, în întreaga țară, așa cum vrem. Haideți să arătăm că Polonia este un stat care ia cât se poate de în serios legea și Constituția. Noi luăm și Uniunea Europeană în serios. Eu sunt europeană și sunt mândră de acest lucru. Însă, înainte de toate, sunt cetățean polonez și sunt mândră și de acest lucru. Mulțumesc! Mulțumesc, doamnă prim-ministru! domnule Verhofstadt, cred că e o problemă cu traducerea, pentru că, cu interpretarea, pentru că eu nu înțeleg poloneză, am ascultat în engleză traducerea. Ați spus că veți respecta recomandările Comisiei de la Veneția sau nu? Da sau nu? Da sau nu? Că din poloneză n-am înțeles. Da sau nu? doświadczeniem. ja rozumiem że pan jest dociekliwy bo pan chce bardzo dobrze poznać polskie sprawy. eu nu am nicio problemă cu interpretarea știu că vreți să aflați mai multe despre Polonia. Eu vă mulțumesc pentru acest lucru, deși această dezbatere nu e chiar în conformitate cu regulile de procedură. Am venit mulți kilometri pentru a vă răspunde la întrebările dumneavoastră cu răspunsuri complete. N-am, n-am avut nicio problemă în a înțelege ce ați spus dumneavoastră. Poate că ar trebui să ne ascultăm cu mai multă atenție unii pe alții. Poate ar trebui să vrem să ne înțelegem unii pe alții. Să vorbim despre uh, fapte fără prejudecăți. Încă nu s-a pronunțat Comisia de la Veneția. Odată ce uh, Comisia își va da avizul, îl vom uh, analiza și atunci uh, vom decide ce facem. Da, dar, uh, stimate coleg Verhofstadt, uh, asta este, trebuie să încheiem. Îmi pare rău. Domnul Könders. Prime Minister, uh, honorable members, Also... domnule președinte domnule comisar doamnă prim ministru este o dezbatere foarte aprinsă foarte importantă și se vede și din ultimele schimburi de opinii. Da, o dezbatere foarte importantă. Toată lumea, cu toții, ați vorbit despre importanța statului de drept, piatra de temelie a cooperării noastre, cu foarte puține excepții, dacă ele există. Și este un semnal pozitiv. Dar atunci când vorbim despre statul de drept, ne dăm seama foarte repede că nu este doar o chestiune juridică, ci și una politică. Și este de înțeles se pune întrebarea despre suveranitate, despre echilibru instituțional, despre alegerile politice. Și da, dezbaterea despre statul de drept uh, este cu o mare încărcătură politică și de aceea era important să se discute astăzi la Parlament. Toți cei care au luat cuvântul au arătat că uh, nu există nimeni care să nu fi păcătuit. Există uneori un standard dublu dar nu e momentul să ne arătăm cu degetul. Trăim în vremuri dificile și cred că cu toții vrem să ne amintim de uh, statul de drept. Vorbesc aici în numele Consiliului de Ministri. Noi încă nu ne-am întâlnit, ne-am discutat pe această temă, dar și pentru Consiliul statul de drept este o chestiune cheie. Și există anumite puncte asupra cărora am ajuns la o înțelegere. În primul rând, în ce privește mecanismul pe care l-a stabilit Comisia și dialogul despre statul de drept. Iar în luna martie 2014 s-a adoptat un cadru în ce privește monitorizarea statului de drept. Acum trebuie să vedem dacă acest mecanism va fi aplicat, dacă vrem să-l extindem. Încă nu s-a primit nici părerea Parlamentului European, deci rămâne de văzut ce se va întâmpla. Avem acest mecanism, ar trebui să îl aplicăm respectând drepturile tuturor și punând toate instituțiile pe picior de egalitate. În numele președinției, știți că noi ne de, ne-am luat angajamentul să respectăm valorile care sunt la baza Uniunii noastre. Comisia analizează faptele, este în dialog constant cu guvernul polonez și monitorizează ce se întâmplă peste tot în Europa, pentru că acesta este rolul său de gardian al tratatelor. A fost foarte important că astăzi doamna prim-ministru s-a deplasat personal și că ați putut să discutați cu dumnea ei. Și a putut să vă răspundă la întrebări și să asculte comentariile dumneavoastră. E adevărat că există puncte sensibile, dar dorința de dialog, de dialog serios, este poate cea mai importantă. În plus, trebuie să existe un dialog obiectiv, argumentat, bazat pe fapte și în plus care um, respectă spiritul de cooperare. S-a spus foarte clar că guvernul Poloniei a cerut avizul Comisiei de la Veneția, îl așteptăm și sunt perfect convins de faptul că statul de drept în Europa va continua să uh, uh, vibreze, să o ducă foarte bine, pentru că numai într-o societate în care statul de drept funcționează și democrația poate să funcționeze. Statul de drept este ca și justiția, orb. Mulțumesc. În încheiere dăm cuvântul Comisiei, în primul rând domnului Oettinger. Domnule președinte, doamnă premier, stimați uh, deputați, în Uniunea Europeană presa uh, are o importanță deosebită. Independența media este uh, o mare valoare și diversitatea media la fel. De aceea, în urma plângerilor, Comisia nu are doar dreptul, ci are chiar obligația de a verifica dacă independența și diversitatea presei în Europa este în pericol sau este respectată și consolidată. Nici mai mult, nici mai puțin nu avem de făcut în noua mică lege a presei din Polonia, e vorba de trei lucruri. E vorba de uh, prezidiu, este vorba de uh, Consiliul de Supraveghere a uh, postului de televiziune public și a postului de radio public din Polonia. Este vorba de Consiliul de Supraveghere pentru ambele canale și e vorba despre Autoritatea de Reglementare a Media. Până acum, Consiliul de Supraveghere era format din șapte uh, persoane și era format în următorul mod. O propunere de la, um, Consiliul, de la Ministerul Culturii, una de la Ministerul Trezoreriei. Deci două propuneri erau din partea Guvernului, restul erau propuse de Autoritatea de Reglementare a Media. Acum, după modificările decise uh, uh recent, acest Consiliu a trecut de la șapte la trei membri și toți trei vor fi uh, aleși printr-o decizie personală a Ministrului Trezoreriei. În al doilea rând, prezidiul. Pe viitor, conducerea acestor organe va putea fi numită și demisă, fără niciun fel de consultare. Și această decizie va aparține iarăși Consiliului de Supraveghere, care este numit doar de Ministrul Trezoreriei. În uh, viitor, statutul uh, TVP și PR va fi uh, modificat fără intervenția Parlamentului sau autorității de reglementare a media. Noi ne temem că această evoluție nu este una uh, Uh, decisă de uh, o multitudine de partide, ci doar de guvern. Ne temem că acest lucru pune în pericol independența uh, celor două posturi. Ne bucurăm că guvernul a acceptat să poarte un dialog cu noi și noi vă oferim continuarea dialogului în ceea ce privește marea lege a presei, care va fi prezentată în februarie sau martie. Dorim să vă rugăm să ne dați șansa unui dialog înainte de a lua decizia cu privire la acea lege. Noi ne dorim ca statul de drept să nu fie verificat retroactiv, ci să facă obiectul unui dialog constructiv între Comisie și statele membre, între Guvern și Parlament, uh, înainte de luarea unei decizii. Vă mulțumesc mult! Mulțumesc, domnule Oettinger. În încheiere, domnul Timmermans, vicepreședintele Comisiei. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte, domnule prim-ministru, domnule ministru, onorați deputați europeni. Sunt atât de multe lucruri la care aș putea să am o reacție astăzi, dar uh, pentru că este o oră târzie, voi fi foarte concis. Trei lucruri. În primul rând, după ce uh, am vorbit atât de mult despre suveranitate, rămân la părerea mea că și susțin că Polonia este mai suverană și mai stăpână pe destinul său decât în mii de ani din a, care au precedat aderarea ei la Uniunea Europeană. Pentru prima dată în istoria sa, Polonia are granițe care nu sunt disputate de vecinii săi. Aceasta este o adevărată suveranitate. Aceasta este o realizare adevărată a tuturor națiunilor europene și, în primul rând, a Poloniei. În al doilea rând, toți, toate statele membre ale Uniunii Europene și-au uh, au semnat din dorința lor uh, liberă și au ratificat uh, prin parlamentele naționale tratatele europene și și-au asumat obligația de a păstra statul de drept cu obligațiile pe care le presupune acest lucru. Și ați permis, prin aceste tratate, uh, să permiteți uh, curții de la Luxemburg să vă judece, să fiți controlați de Comisia de la Bruxelles și să fi, fiți uh, chemați la Parlament pentru discuții și să fiți um, contestați de alte state europene. Deci când e vorba de statul de drept, nu vă puteți ascunde în spatele um, suverenității naționale, pentru că ați semnat și ratificat un tratat prin care v-ați angajat că veți permite ca aceste chestiuni să fie discutate la nivel european. Îi spun acest lucru domnului Legutco, care iubește atât de mult faptele. Să vă mai spun câteva fapte. Și apropo, domnule Legutco, aveți tot dreptul la opiniile noastre personale. Însă nu și să vă inventați propriile fapte. Permiteți-mi să aduc în discuție câteva chestiuni. Doamnă prim-ministru, nu obiectăm în fața faptului că compoziția Curții Constituționale trebuie să fie uh, una echilibrată. Obiceiurile Boloniei uh, și dreptul constituțional al Poloniei trebuie să fie respectate, însă rămânem în continuare îngrijorați pentru că Curtea Constituțională a interpretat și aplicat aceste uh, legi, însă dumneavoastră respectați doar parțial uh, hotărârile Curții Constituționale și nu mă refer doar la uh, hotărârea din 3 decembrie, în care a spus că Parlamentul a uh, numit prea mulți judecători, ci și la sentința din 9 decembrie, prin care Tribunalul Constituțional a invalidat o lege a Parlamentului prin care se anulau toate numirile precedente pe care Parlamentul anterior le făcuse în drept, în mod corect. Dacă țineți atât de mult la uh, comisia, comi, opinia Comisiei de la Veneția și ați și solicitat-o, de ce nu așteptați uh, până când își dă avizul Comisia de la Veneția și de ce nu implementați legile după aceea? Uh, Ați făcut-o deja și abia ulterior va apărea avizul Comisiei la Veneția. Rămâne în continuare de văzut cum va rezolva Polonia aceste probleme, pentru că doar uh, dacă se rezolvă chestiunile legate de compoziția uh, Curții Constituționale, acest organ va putea juca rolul. Statul de drept și, în special, separarea uh, puterilor sunt chestiuni care ne preocupă pe toți. Am aflat prin istoria europeană dureroasă că avem nevoie de acest uh, element tripartit, democrație, respectul, respectarea drepturilor omului și respectarea uh, statului de drept. Niciunul nu poate uh, exista și nu poate prospera fără celelalte două. Nici democrația nu poate fi folosită împotriva statului de drept și nici democrația nu poate fi uh, folosite ca argument împotriva respectării drepturilor omului. Am învă- ne învățat în mod dureros istoria că <clears throat> așa este și Polonia a avut și ea propria ei istorie dureroasă. Vedem acum o Polonie mândră, independentă, nu în ciuda Uniunii Europene, ci datorită Uniunii Europene și de aceea <clears throat> cred că uh, trebuie să păstrăm uh, un, uh, să menținem un dialog constructiv cu guvernul polonez, pentru că putem rezolva aceste chestiuni în conformitate cu, drept, cu regulile la care au aderat toți membrii Uniunii Europene. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Doamnelor și domnilor, trebuie să vă rog și pe dumneavoastră, doamna Sidlo, trebuie să vă rog pe toți să încheiem acum această dezbatere. Doamna premier, ați cerut din nou cuvântul. Sunteți invitata noastră, nu pot și nici nu vreau să vă refuz uh, cererea, dar trebuie să știți că noi, uh, vom, după ce încheiem, trebuie să continuăm cu o altă dezbatere. Și și regulamentul de procedură ne cere să încheiem dezbaterea cu concluziile comisiei. De aceea ă, trebuie să fie clar că ce veți spune acum nu poate fi o contribuție la dezbatere, pentru că altfel ar trebui din nou să dau cuvântul și altor colegi. Aveți cuvântul, doamnă Sidlo. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte, pentru ă, că ați avut bunătatea de a-mi da din nou cuvântul. Aș dori să vă mulțumesc tuturor, doamnelor și domnilor. Această dezbatere a fost foarte importantă pentru Polonia și pentru Parlamentul European. Așadar, vă mulțumesc din nou și dați-mi voie să repet că Polonia este un stat democratic, un uh, stat uh, în care se respectă statul de drept, se respectă Constituția, în, uh, se respectă legislația națională și tratatele europene, pentru că până la urmă suntem membri ai Uniunii Europene. Mulțumesc tuturor pentru declarații și întrebări și sper că informațiile pe care vi le-am pus la dispoziție vă vor ajuta să vă uh, formați în continuare o opinie. Și uh, dacă îmi permiteți, domnule președinte, în încheiere, uh, domnul comisar mi-a pus o întrebare. M-a întrebat de ce nu am vrut să așteptăm avizul Comisiei de la Veneția. atunci când am adoptat o lege privind Curtea Constituțională, care la rândul ei modifica o lege anterioară în care era vizată Curtea Constituțională. Așadar, nu am așteptat avizul, așa cum nici dumneavoastră nu ați așteptat avizul. Ați organizat această audiere și comisia nu a mai așteptat avizul uh, comisiei de la Veneția. Așadar, cred că noi uh, toți ar trebui să fim conștienți de uh, faptul că um, acum avem un dialog comun care ne face să ne apropiem de ceea ce contează cel mai mult pentru toți și anume Uniunea Europeană. Mulțumesc! Doamnă, doamnă premier, doamnă prim-ministru, vă mulțumim foarte mult. Vă mulțumim foarte mult pentru intervenție. Vă mulțumim și pentru Uh, cuvintele spuse despre Parlamentul European și organizarea acestei dezbateri și pentru că ne-ați mulțumit. Vreau și eu să vă mulțumesc pentru că ați venit, pentru că ați participat la dezbatere. E un semn bun care vă diferențiază de mulți dintre cei dumneavoastră care v-au aplaudat. Ei n-au ce căuta aici la dezbatere și de aceea vă mulțumesc dumneavoastră pentru că sunteți diferită de mulți dintre cei care au aplaudat. Mulțumim, uh, ședința se suspendă.